Uniunea Europeană încearcă să se îndrepte spre un spațiu european mai social, conform uh, instrumentelor deja existente, cum ar fi strategia 2020 și dorește să asocieze întreprinderile la aceste obiective. Vrem să dărâmăm barierele care există în piața internă și care împiedică realizarea acestor proiecte. Cu toate acestea, trebuie să respectăm drepturile muncitor, lucrătorilor care nu trebuie să fie victimele acestor uh, transferuri, ci uh, să fie și ei câștigători, mai mobil, mai productiv și mai competitiv grație transferurilor uh, Societățile trebuie să ofere aceleași avantaje sau chiar avantaje mai bune lucrătorilor. Transferurile sunt privilegiile marilor întreprinderi europene transfrontaliere. Structurile mici și mijlocii, adică IMM-urile, societățile de capital, cele mai numeroase, de fapt, nu trebuie să fie blocate de constrângerile actuale ale legislației care le uh, înfrânează performanțele. În concluzie, eu aș dori ca uh, Comisia să prezinte un studiu de impact al consecințelor acestei directive, ținând seama de obiectivele articolului 9, pe baza evaluării din 2007 și să ne garanteze că se, va, se vor asigura drepturile cetățenilor. Sper să reușesc o colaborare fructuoasă cu colegii mei raportori din umbră și rămân la dispoziția lor. Vă mulțumesc, doamna președinte. Mm, Madame Regner, puis Madame... Doamna Renner și apoi doamna Winstrom. Dankeschön. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat uh, cu mare atenție uh, și sunt convinsă că în această comisie vom reuși să ajungem la o soluție constructivă. Abordările domnului Boulon mi se par foarte interesante. Este vorba de o lacună reală existentă în dreptul european. Uh, comisia de uh, mulți ani este supusă unei concurențe a prevederilor juridice și uh, era timpul să se întâmple în sfârșit ceva în acest sens. Avem un comisar la ora actuală care este mult mai activ în acest domeniu și cred că sper să fie și mai activ în domeniul interes, în, în includerea interesului uh, lucrătorilor. Însă, uh, trebuie ca mm, Comisia să vrea să recunoască valoarea adăugată a acestei propuneri. Din acest punct de vedere, propunerea domnului Boulan, atât cât și propunerea sa de a propune un studiu um, în ceea ce privește aspectele fiscale și aspectele ce țin de sediu, mi se par foarte bune, chiar dacă mai rămân puncte deschise cred că există oricum foarte multe elemente interesante. Aș dori să mă refer însă la un punct. Societatea comercială pri, uh, privată europeană a fost uh, a rămas uh, nerezolvată și asta pentru că de multe pentru că nu s-a stabilit cum ar urma să se uh, procedeze în cazul transferul sedilor. Și trebuie să ne asigurăm că acest subiect al transferului sedilor nu va um, rămâne nerezolvat de asemenea. Ar trebui, cred că um, pragul sau standardul stabilit uh, cu această nouă directivă este puțin uh, prea scăzut mi s-ar părea o abordare constructivă, așadar să ridicăm uh, puțin uh, nivelul, dar în rest mi se pare că este un, o propunere care merită, care are propune, care merită luată în considerare. Și Madame Wingstrom. Mulțumesc, doamna Wingstrom. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru efortul său în acest uh, raport pentru Comisia Jurii, unde eu lucrez de obicei. Salut uh, abordarea sa foarte constructivă, care sublinează uh, dreptul existent și directivele care reglementează drepturile lucrătorilor în cazul unui transfer. Și, totodată, se garantează dreptul tuturor companiilor la libertatea de stabilire a sediului, conform Tratatului de Funcționare al Uniunii Europene. Uh, sunt total de acord cu raportorul că este necesară o evaluare a impactului și îl încurajez să sublinieze acest lucru. Pentru că societățile pot să-și transfere sediul doar prin lichidare și crearea unei persoane uh, juridice în uh, țara de destinație și apoi fuzionarea celor două societăți, este clar că acest lucru este asociat cu obstacole administrative majore, costuri inutile și ramificații sociale. Prin urmare, este important să uh, demontăm obstacolele existente și să punem accent pe libertatea de uh, stabilire pentru companii și societăți. Este la fel de important să garantăm acționarilor, creditorilor și angajaților drepturile lor în cazul unui transfer. Mergând mai departe, aș uh, voi face toate eforturile împreună cu raportorul să fac toate sugestiile conforme articolului 9 din tratat, și anume promovarea unui nivel ridicat de ocupare, garantarea protecției sociale adecvate, lupta împotriva excluziunii sociale și un nivel ridicat de educare, formare și protecția sănătății umane. Toate acestea în combinație cu angajamentul uh, Uh, asigurării continuării pieței uh, unice. Aș dori să închei spunând că aștept cu nerăbdare să colaborez cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră în acest dosar extrem de important și îl felicit pe raportor pentru eforturile depuse până în prezent. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Reamintesc uh, colegilor că ne aflăm într-o procedură oarecum specială. Nu știu dacă este vorba deja de uh, evaluarea impactului, pentru că uh, Comisia Jurii uh, se ocupă de un uh, efort de inițiativă legislativă, un raport de inițiativă legislativă. Există și alte cereri de intervenție? Dacă nu este cazul, o să întreb pe reprezentantul Comisiei dacă dorește să intervină poate să ne spună care este starea lucrurilor la ei, pentru că îmi imaginez că dacă Parlamentul a ajuns în etapa de propunere a unei uh, inițiative legislative, Comisia nu reușește să uh, progreseze prea mult, dar văd că nu doresc să intervin. Atunci dau cuvântul domnului raportor pentru a încheia punctul. Mulțumesc uh, raportorului fictiv uh, din umbră pentru intervenție. Am notat observațiile referitoare la directiva privind societățile pe acțiuni și vom, baza, vom lucra pe baza fuziunii, vom colabora cu raportorii din umbră și reiterez uh, dispoziția în acest sens. Vă mulțumesc! Merci beaucoup! Mulțumesc! vom stabili termenul de depunere a amendamentelor pentru acest uh, dosar, astfel încât membrii să poată lucra în vacanță. 17 august prânz este termenul limită. Apoi vom discuta în 8 septembrie aceste amendamente și în 19 uh, vom asculta uh, opinia Comisiei uh, Juridice. 11 este data pentru vot. Iar în plenară se va vota în sesiunea din 1 noiembrie. Et, uh, nous allons... În prima sesiune din noiembrie, îmi cer scuze. Prin urmare, să ducem mai departe la votare electronică, dar haideți să mai așteptăm puțin pentru că uh, știu cum fac colegii, o să ne o să vină alături de noi la ora prevăzută pentru vot, ceea ce e firesc de altfel. Până îi așteptăm, o să profit de acest moment de liniște pentru a informa pe toți membrii comisiei că, după cum am discutat în reuniunea coordonatorilor, în cadrul pregătirii uh, reuniunii G20, uh, care va avea loc în septembrie în domeni, pentru domeniul social, am uh, răspuns invitației domnului Somavia, director general al OIT. Va fi o mare premieră pentru că este prima dată când va interveni în hemiciclu unde va avea loc reuniunea noastră uh, reprezintă oarecum ceva probleme pentru că se va crea un precedent în ceea ce privește organizarea și toate aceste elemente, dar uh, acest schimb uh, cu domnul Sovavia va avea loc și va fi util. Se va produce într-o întrerupere a ședinței noastre plenare de miercuri de la Strasburg, în 14 septembrie, cred, regula fiind că într-o reuniune uh, oficială nu pot interveni decât șefii de guvern și de uh, stat. În urmare, domnul Somavia va interveni în plenară în cadrul unei întreruperi a acestei plenare într-o conferință a președinților deschisă tuturor membrilor. Astfel, domnul Sovavia se va putea exprima în plenară și toată lumea va putea participa la această dezbatere. Dacă nu se va întâmpla acest lucru, pentru că mai e mult până în 14 septembrie, atunci cel mai probabil vom organiza punerea în aplicare a propunerilor de reformă la care a lucrat domnul Hannes Vomoda pentru ca uh, acest hemiciclu să poată fi utilizat pentru o reuniune mixtă a comisiei noastre și vom organiza cu alte comisii pentru a organiza această dezbatere. Oricare ar fi formatul, vestea bună este că în 14 septembrie Directorul general al Organizației Internaționale a Muncii va fi în uh, mijlocul nostru și uh, vom uh, organiza o dezbatere cu el într-un format pe care rămâne să-l stabilim în viitor. Vă spun asta și ca să vă mobilizez, pentru că eu consider că pentru comisia noastră este o perspectivă interesantă. Este ora 9 și 26 de minute, deci vă propun oricum să mai așteptăm 3-4 minute pentru ca și colegii să ni se alăture. Și dacă există uh, uh, puncte uh, diverse pe care doriți să le discutăm, nu ezitați, acum aveți ocazia. chers collègues, je comprends que tout le monde a pu rejoindre. Dragi colegi, cred că toată lumea uh, s-a instalat în locul său, așa încât putem proceda la votarea electronică. La punctul 10 pe ordinea de zi, supun la vot proiectul de aviz al doamnei Nadia Hirsch privind combaterea abandonului școlar. La alineatul 1 avem de-a face cu compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Ajungem prin urmare la compromisul B. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 9 al doamnei Moran Șartie pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tot după alineatul 1, uh, compromisul C. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alineatul 2, amendamentul 13 al doamnei Iaroca. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 16, Thomas Mann. Pentru. Îmi cer scuze. Amendamentul 15, doamna Renie, pentru împotriva obținere, se adoptă. Acum amendamentul 16, Thomas Mann, pentru împotriva abțineri. Cred că uh, se adoptă, dar prefer să votăm electronic. Votul e deschis. Toată lumea a votat? Votul este închis. 29 pentru, 11 împotrivă. Se adoptă. Uh, amendamentul 17, Thomas Mann, pentru, împotriva abțineri, majoritate se adoptă. Compromisul D, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19, doamna Moran Șartier, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 21, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 22, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 27 este compatibil pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 25, Thomas Mann pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26, domnul Bulon, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28, doamna Papadopulo, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29, același autor, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul E pentru împotrivă abțineri se adoptă. Alineat 4. Amendament 33. Pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. 35. Doamna Papadopulo. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După alineatul 4, amendament 39, doamna Papadopoulou, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alineat 5, amendament 43, Bizoto. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul F. De către 5 grupuri. Cine este pentru compromisul F? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Ajungem la amendamentul 54 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 55 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 56, domnul Bulon, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 57, doamna Plumb, pentru, împotriva, abțineri se respinge. 58, pentru, împotriva Abțineri. Se adoptă. 59. Același autor. Pentru. împotriva Abțineri. Se respinge. 60. Pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă. 61. Pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă. După alineatul 5, amendamentul 62, domnii Pupachis și Baldasare. Îmi cer scuze, spune președinta. Trecem la alineatul 6, amendamentul 64 al domnului Bizotto este pentru eliminare. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 65, domnul Helmer, pentru, împotriva, abțineri, respins, respins, precizează președinta. Compromisul G, prezentat de cinci grupuri. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Ceea ce înseamnă că o serie de amendamente devin caduce și trecem la amendamentul 80. Domnilor Gutierrez Prieto și Cercas pentru, împotrivă, abțineri, respins. Tot după alineatul 6, amendamentul 81 și 82 al domnului Bulon devin caduce. Ajungem la uh, amendamentele domnului Țimer. 83 pentru, împotriva abțineri se respinge. 84 același autor pentru, împotriva abțineri respins. 85 pentru, împotriva abțineri. Cred că este respins, dar vom verifica. Votul este deschis la amendamentul 85. Tout le monde a pu voter, le vote est... Votul este închis. 28 pentru, 19 împotrivă. Se adoptă. 85 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 87, doamna Turinen. Pentru, Hein? pardon, pardon, pardon. Um... Îmi cer scuze, spune președinta. Alors, je répète. 84. Reiau. 85 adoptat, se votează 86. Cine este pentru 86? Împotrivă. Abține. Se respinge. Haideți să verificăm mai bine electronic. Amendamentul 86, votul este deschis. Toată lumea a putut vota? Da. Atunci votul este închis, spune președinta. 28 pentru, 20 împotrivă. Amendamentul se adoptă. Trecem acum la amendamentul 87, doamna Turinen. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 88, același autor, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 89. Doamna Hirsch pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Alineat 7. 7. Uh, amendament 90. Gabriel Țimer pentru, împotriva abțineri, respins. 91. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 93 pentru, împotriva abținere se adoptă. 94 devine caduc. Și trecem la 95 pentru, împotriva abțineri se respinge. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După alineatul 7, amendamentul 97 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 98 devine caduc. Trecem la 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 100 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 101, doamna Bizoto, pentru, împotrivă, abținerii. 101 nu e limpede, verificăm electronic, votul este deschis. Toată lumea a putut vota? Votul este acum închis. 24 pentru, 21 împotrivă. Se adoptă. 102, doamna Turunen, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 103 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă 104. Tot de domnul Pupache și Balasar pentru împotriva abțineri se adoptă 105 aceiași autori pentru împotriva abțineri se adoptă 106 pentru împotriva abțineri se adoptă alinat 8 107 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 este compatibil, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 110 acum. Devine caduc, prin urmare după alineatul 8, trece la amendamentul 113. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 114. Acum devine cadu. Prin urmare, votăm la 115. Domnul Gutierrez, Prieto și Sercas. Pentru, împotriva, abțineri. Respins. Alineat 9. Verificare electronică la 115, spune președinta. Le vote est clos. Votul este închis. 28 pentru, 19 împotrivă. Amendamentul se adoptă cu o abținere. Amendamentul 116 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul H prezentat de cinci grupuri. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 127, 224 acum. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Iar acum votăm electronic în integralitatea sa raportul doamnei Hirsch. Votul este deschis. Euh, Ar trebui ca un membru al PPE să-și retragă cartela de vot. Iată, acum este în regulă. A votat toată lumea, votul este închis. 46 pentru, 3 împotrivă, nicio abținere. O felicităm pe doamna raportor. Et nous en venons au... Prin urmare, trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi. Votul scrisorii pentru domnul Alena Masur. Este vorba de mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare pentru Austria. Și există două cazuri, două scrisori practic, pentru două cazuri din Austria, respectiv e vorba de punctele 11 și 12 și v-aș propune să le votăm în bloc. La fel ca și problema mobilizării fondului uh, pentru asistență tehnică pe 2011. Se opune cineva la votul acestor trei documente împreună? Cine este pentru aceste scrisori? Împotrivă? Abțineri? Uh, toate aceste trei documente sunt adoptate. Și astfel ajungem la punctul 13 de pe ordinea de zi. Este vorba de proiectul de aviz al domnului Ludvigson privind semestrul european pentru coordonarea politicilor economice. Și la uh, amendamentul 14 a fost retras, așa încât votăm direct compromisul C. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Paragraf 1, amendement 18, qui 1, amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Apoi, amendamentul 19 cu o solicitare de vot pe părți. Ansamblul textului fără formularea of the social policies to be conducted by the member states. Cine votează pentru această primă parte? Se adoptă. Cine este pentru adăugarea termenilor? Pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se adoptă, dar prefer să votăm electronic. Votul e deschis. Toată lumea a votat? Votul este acum închis. 22 pentru, 21 împotrivă, 5 abțineri. Cred că merita să verificăm acest vot. Trecem la amendamentul 20 domnul Bulon și domnul Moran cu un amendament oral care va fost distribuit în scris. Nu există o opoziție la amendamentul oral. Atunci cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După alineatul 1, amendamentul de compromis E. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22 al doamnei Cornelisen pentru împotrivă se adoptă. Amendament 23. Doamna Figueredo și Liaric. Este un amendament oral, nu se opune nimeni. Cine este atunci pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Intervenție fără microfon. Verificare la amendamentul 23, spune președinte. Votul e deschis. Votez. Toată lumea a votat, atunci votul este închis. 26 pentru, 23 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 24 cu o cerere de vot separat. Întregul text fără cuvintele which will necessitate revision of the present economic and financial policies. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica electronic. Votul este închis. 20 pentru, 29 împotriva se respinge. Prin urmare, cea de-a doua parte a amendamentului e caducă. Alineat 2. Votăm amendamentul 25 al doamnei Bizotto. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul D. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 31 al raportorului. Îmi cer scuze, spune președinta. Amendamentul 27 a fost retras. Votăm compromisul K. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 31 al raportorului. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 32, tot al raportorului. Mm, îmi cer scuze, spune președinta, e, devine caduc. Prin urmare, trecem la compromisul F. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 35. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis G. Pentru, vorbim de alineatul 3. Împotriva abțineri, în mod evident, se adoptă. Amendamentul 40 cu vot pe părți. Textul fără cuvintele uh, citate. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica electronic. E vorba de amendamentul 40. Votul e deschis. Votul este acum închis. 26 pentru, 23 împotrivă prima parte este adoptată și atunci votăm cea de-a doua parte a amendamentului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Alineat 5, parte introductivă. Compromisul H. Îmi pare foarte rău, aici voi mm, abuza oarecum de poziția mea de președinte pentru a vă propune un amendament oral. Întrucât ieri am arătat că compromisul obținut de diversele grupuri ducea la următoarea formulă. And NGOs. Și menționez ieri... Am menționat ieri că apare aici o repetiție. Ținând cont de regulile casei, nu avem dreptul să eliminăm business sector printr-un vot pe părți, însă putem prezenta un amendament oral. Și dacă lăsăm redactarea așa cum este acum, apar de două ori lucrătorii care sunt reprezentați odată ca uh, social partner și odată ca business sector. Ceea ce vă propun, dacă nu doriți să modificăm. Fie obținem un acord al tuturor grupurilor pentru a uh, elimina the business sector, care figurează deja uh, ca partener social, fie să introducem și termenul de sindicate. Sector plus larg business sector este mai vast decât uh, asta. Însă nu putem repeta același lucru, spune președinta. Vom repeta atunci și sindicate, dacă se repetă business sector. Domnule Clark. Domnule Mer, îmi cer scuze. Doamnă președinte, îmi cer scuze dacă am înțeles greșit. Uh, dar uh, înțeleg că introduceți un amendament oral. E bine, eu unul obiectez, prin urmare nu puteți continua. Bun, spune președinta. Mă opresc aici. Pot să vă spun însă, în calitate de raportor uh, al Comisiei Econ, nu voi lăsa să treacă acest amendament. Trecem deci la compromisul H. Cine este pentru, redactat așa cum e, împotriva, abțineri, se adoptă. După partea introductivă, 43 nu se votează pentru că e vorba doar de o ajustare lingvistică. Compromisul I la alineatul 5. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Punctul C, Amendament 46. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 47. Bizotto. Pentru împotriva abțineri. Respins. Apoi, amendamentul 48, în două părți. Prima parte, fără citatul uh, indicat, pentru împotriva abțineri se respinge. Cea de-a doua parte devine caducă. Amendament 49. Coferati și Engel. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineat 6. Amendament 50. Bizoto. Pentru. Împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineat 7. Amendament 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alineat 8. Amendament 52 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 53, un Becker pentru, împotriva abțineri se respinge. 54 al raportorului pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis J pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendament 56, doamna Harkin, cu un amendament oral al raportorului care nu a fost respins, se votează 56 pentru, împotriva abțineri se adoptă 57 Cornelisen pentru, împotriva abțineri se adoptă 58 pentru, împotriva abțineri se adoptă 59 pentru, împotriva abțineri se adoptă 60 cu solicitarea de vot separat, prima parte, fără citat, pentru, împotrivă, Verificăm electronic. Prima parte a amendamentului 60. Votul este deschis. Votul este închis. 26 pentru, 23 împotrivă. Se adoptă și votăm cea de-a doua parte a amendamentului pentru. Cine pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 61 și 62 al domnului Bulon devin caduce și votăm 63 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. Se solicită verificare electronică. Votul e deschis. Votul este acum închis. 19 pentru 30 împotriva. Îmi pare rău, domnule Bulon. Este respins. Nu mă declar nemulțumită. Trecem la 64 cu un amendament oral. Nu, devine caduc. 67 a fost retras, la fel și 69. Ajungem prin urmare la considerente. A. Compromis A. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul A de la uh, considerentul A pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul B, amendamentul 5, doamna Bizoto, cu un amendament oral al raportorului. Nu există opoziție. Se votează pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ajungem la compromisul B pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. După considerentul C, un, amendamentul 11 cu amendament oral se adoptă. 12. Pentru împotriva abțineri se respinge. 13. Ceașător pentru împotriva abțineri se respinge. Votăm electronic întregul document. Votul este deschis. Dacă toată lumea a votat, votul este închis. 40 pentru, 4 împotrivă, 4 abțineri. Felicităm pe domnul raportor! Nous en venons à notre dernier vote. Am ajuns la ultimul raport de vot, dar mai întâi dau cuvântul domnului Baldassar. În ceea ce privește raportul Gerling KPP, am fi vrut să votăm pentru amendamentul 59 și nu putem să o facem pentru că un vot pentru ar uh, face caduc compromisul F. La amendamentul 59 nu, conținutul nu este foarte diferit de amendamentul de compromisul F. Și nu mi se pare o, în regulă că s-a făcut o listă atât de contradictorie. Baldassar, est-ce que je vous Domnule Baldassar, am înțeles bine? Retrageți susținerea grupului dumneavoastră pentru grupul F, deoarece doriți să susțineți amendamentul 59? No, exactamente l'inverso. Nu, tocmai invers. Votăm împotriva amendamentului 59 pentru că dacă am votat pentru, atunci probabil el ar fi adoptat, iar compromisul F ar deveni caduc. La 59 se face doar o referire la piața publică, în, iar PP-ul ar fi putut să adopte acest lucru. Și nu înțelegem de ce secretariatul a creat o listă de vot care uh, prezintă o serie de incompatibilități între 59 și compromisul F. Deci ar trebui să fie mai atent data viitoare, dar oricum ar fi, uh, noi o să acționăm ca atare o să mă uit și eu puțin să văd care este problema. Deci, amendamentul 59 al doamnei Iuta Steinruck spune criteria in the procurement process must be considerably enhanced and the lowest price criteria must play a subordinate role in the contract award procedure. Tandis que le compromis dit... În timp ce compromisul spune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 minimizarea cerințelor este compatibilă cu trebuie să fie accentuat, iar criteriul prețului cel mai redus trebuie să joace un rol important. Ceea ce înseamnă că pentru ca cele două să devină compatibile, ar trebui ca uh, să putem modifica compromisul. Dați-mi voie să explorez toate posibilitățile pentru că PP-ului îi place această parte a amendamentului doamnei Steinruck, amendamentului 59. Vreau să văd dacă există un acord. Ați fi de acord să modificăm compromisul și să spunem And Madam Chairman, um, I know the rapporteur intervenție din sală. Președinte, nu v-am dat uh, cuvântul. Dați-mi voie să vă explic și după aceea o să vedem dacă vă opuneți sau nu. Deci. And enhance. Oui, monsieur Engel, vous avez une suggestion? Domnule Engel, aveți o sugestie? Sur, sur cette histoire, je suis l'un des rapporteurs. Sunt unul din uh, raportorii din umbra uh, din Comisia pentru Piața Internă și pot să vă spun mai întâi că cele două texte sunt absolut compatibile. După părerea mea, nu există nicio problemă în a accepta fie pe unul, fie pe celălalt, pe fond. Oricum, comisia uh, noastră se va pune de acord și plenarea de asemenea cu privire la logica uh, pieței publice care achizițiilor publice, îmi cer scuze, care în viitor va reprezenta criteriul de bază. Deci, orice s-ar adăuga ca și criteriu modern se va reflecta în textul final supus uh, reuniunii plenare și vă asigur că aceste două texte pe care le discutăm aici sunt absolut compatibile, nu e nicio problemă. Madam Chairman, I'm trying to save this committee a little. Uh, doamna președintă, încerc să economisez puțin timp, pentru că știu că raportorul nu ar vrea să schimbe compromisul printr-un amendament oral. De aceea v-aș recomanda să continuăm. Nu văd de ce să modificăm un compromis asupra căruia s-a convenit deja. Mulțumesc. Președinta, miza nu este să știm dacă sau nu modificăm. Avem mai multe mize și trebuie să găsim uh, calea optimă. Și aici se pun mai multe probleme. Mai întâi să știm că dacă modificăm amendamentul de compromis și apoi să vedem dacă acestea sunt compatibile conform indicațiilor date de secretariat. Și văd că domnul Engel, în numele PP, îmi spune să uh, reanalizez lista de vot. Aceasta este calea pe care vă propun să o explorăm. O să dau celor, cuvântul celor trei persoane și după aceea vom vota. Domnul Baldazar și apoi domnul Stephen Hughes. Ma il collega che è in INCO ha ripreso perfettamente il tema che avevamo. Colegul de la IMCO uh, a analizat acest uh, subiect, însă noi considerăm că acest criteriu al prețului este compatibil cu compromisul F, dar secretariatul a făcut formularea să fie incompatibilă. Poate data viitoare putem pur și simplu să fim mai atenți, nu să schimbăm amendamentul de compromis. Încercăm să găsim o soluție fără această incompatibilitate. Însă lucrurile sunt făcute așa cum au fost făcute. Sperăm că la IMCO acest criteriu va fi luat în considerare. Mulțumesc! Domnul Stephen Hughes. Mulțumesc, domnule președinte. Am anticipat că va exista o obiecție la ideea unui amendament oral, deci am cerut cuvântul. Nu cred că trebuie să uh, facem asta. Putem lua amendamentul 59 ca o adăugire la compromis. Schimbăm doar ordinea votului. Foarte bine. Mai dorește și altcineva să ia cuvântul? Văd că mai este încă o intervenție. Vă rog. Uh, just very briefly, I would like to say... Pe scurt, doamnă președinte, și noi în negocieri am uh, menționat faptul că ni se pare că există o compatibilitate, deci dorim să le votăm pe amândouă, nu vedem o contradicție, uh, îl sprijinim pe domnul Engel în cele pe ce le-a spus. Prea bine. Deci singura modificare față de lista de vot pe care ați primit-o este că acolo unde se indică că votul la amendamentul 59 va face ca compromisul să devină caduc, nu, deci această prevedere nu este exactă. O să le votăm pe amândouă. Dacă toată lumea este de acord, vă mulțumesc pentru ajutor. Deci, trecem la votul proiectului de aviz al doamnei Julie Gerling privind modernizarea achizițiilor publice. Este vorba despre un aviz pentru Comisia de Afaceri Juridice. Alineatul 1, compromisul A. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Compromisul A se adoptă. Amendamentul 3 este compatibil, îl supun deci la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5 al doamnei Steinruck este compatibil. Cine este pentru? Bien, alors, euh, la liste de vote n'indique pas clairement quel... Lista de vot nu spune clar care sunt părțile caduce, deci trebuie să ștergem tot textul. Și la amendamentul 6 al domnului Baldassar votăm a doua parte, care este compatibilă cu compromisul A. Deci cine este pentru a doua parte a amendamentului 6? Contra abțineri se adoptă. Amendamentul 5 al doamnei Steinruck. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Este evident că se respinge. Amendamentul 4. Îmi cer scuze, spune președinta. Amendamentul 7 mai întâi al doamnei Turnen. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 4. Verificări la amendamentul 7 se corectează președinta. A votat toată lumea, s-a închis votul, un PP în plus. Un membru PP în plus în continuare. 22 pentru, 27 împotrivă, se respinge. Deci, trecem la amendamentul 4 al domnului Kastler. Cele două părți, prima și a doua, sunt compatibile. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. A doua parte nu se adoptă. Trecem la amendamentul 10 al doamnei Regner. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 11. Domnul Stephen Hughes și alții. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Evident, respins. Amendamentul 12 al domnului Kreutzmann. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 13, doamna Turunen. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 14 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 15, doamna Turunen. Pentru. Împotrivă. Abțineri? se adoptă. Alineatul 2, amendamentul de compromis B. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 2, amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Tot, amend- tot alineatul 2, amendamentul 19, domnul Stephen Hughes și alții. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 21, același autor. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 22, tot aliniatul 2, același autor, două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 23, două părți, același autor. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 24. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 3, amendamentul de compromis C. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respingem. Îmi cer scuze, spune președinta, se adoptă. Amendamentul 27, domnului Baltazar, uh, e compatibil. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28, două părți. Cine este pentru prima parte? Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 29, domnul Baldasar. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 31. Domnul Baldazare. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32. Stephen Hughes și alții. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 33. Domnul Stephen Hughes și alții pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 34. Alineatul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis D. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 4, amendamentul 39, Stephen Hughes și Coferati, două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Putem să votăm a doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 4, amendamentul 40, tot două părți. Cine este pentru prima parte? Împotriva abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, Împotriva abțineri, se respinge. Alineatul 5, amendamentul de compromis E, cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 47. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 46 devine caduc. Supun la vot amendamentul 48. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 49 al raportorului. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 50. Domnul Stephen Hughes și alții. Pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. Alineatul 6, amendamentul 57, domnul Ludvigsen. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 59. Cine este pentru, împotrivă, Amendamentul 59, vă reamintesc că PP-ul este pentru acest amendament 59. Deci vă reamintesc că PP-ul este pentru acest amendament 59. Dacă vreți, mă fac purtătorul de cuvânt al celorlalte grupuri, dar atunci îmi schimb meseria. Deci, amendamentul 59. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Este evident că se adoptă. Supun la vot compromisul F, care este compatibil cu amendamentul 59 pe care tocmai l-am votat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 58 al doamnei Turunen. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Deci cine este pentru 58? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Putem verifica 58, dar nu o să fie nicio surpriză. Le, le vot est clos. S-a închis votul. la 28 se respinge, evident. Șaizeci doi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 63. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 64 cu un amendament oral al domnului Boulon. Domnule Boulon, aveți cuvântul. Cred că e o greșeală la lista de vot pentru PPE. Nu, cred că nu s-a modificat acolo, dar votul meu este pentru PPE. Sunteți siguri, deci, că grupul nostru susține? Minunat. În aceste condiții, supunem la vot amendamentul 64. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul 64 astfel modificat se adoptă. Amendamentul 65 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 66. Tot raportorul. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 67. Al domnului Stephen Hughes cu amendament oral al doamnei Turunen. Cine este pentru? Cine este pentru amendamentul 67 astfel modificat? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul 67 nu se adoptă. Ajungem la amendamentul 68 al domnului Stephen Hughes. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Alineatul 7. Amendamentul 69 al doamnei Bizotto un amendament de suprimare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 70 a fost retras. Supun la vot, deci, amendamentul 71 al domnului Stephen Hughes. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se respinge. Amendamentul de compromis G al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 75 a doamnei Regner. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 76. Stephen Hughes și alții. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 8, amendamentul 77 al doamnei Turunen, un amendament de suprimare. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 81, domnul Ludvingson și alții. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 78 al domnului Baldasare. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79, domnul Handel, este compatibil, supun la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 80 devine caduc și apoi alineatul 8. Supun la vot amendamentul 83, Stephen Hughes și alții. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82, doamna Turunen. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 84, Stephen Hughes și alții. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 85, Stephen Hughes și alții pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 86. Thomas Handel. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 87 devine caduc. Și supun la vot amendamentul 88 al domnului Thomas Handel. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 89, domnul Boulon. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90, același autor. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 91 a fost retras și deci supun la vot întregul text. Avizul doamnei Gerling. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 28 pentru, 17 împotrivă și 4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 Euh, chers collègues, je vous propose de reprendre notre... Dragi colegi, vă invit să ne reluăm munca, pentru că mai avem încă multe și importante puncte pe ordinea de zi. Ordine de zi extrem de încărcată. La punctul 15 doresc să-i dau cuvântul raportorului domnul Sergio Coferati asupra condițiilor de intrare și de ședere ale cetățenilor din țări terțe în scopul muncii sezoniere. Domnule raportor, aveți cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru amendamentele depuse. Majoritatea dintre aceste amendamente corespund spiritului propunerii noastre și, cu siguranță, acestea ne vor ajuta în continuare și vor duce la o propunere mai uh, eficace la final. După cum știți, una dintre competențele Comisiei Libe având în vedere faptul că unele dintre amendamente se referă la uh, competențele acestei comisii, așadar, unele dintre aceste amendamente nu pot fi uh, introduse în amendamente de compromis în această comisie. Mă bucură faptul că um, colegii uh, sprijină spiritul acestei uh, propuneri și că există multă bunăvoință. Dar, ca de obicei, avem probleme cu definițiile, cu formulările, lucruri pe care le vom aborda împreună. Împreună cu raportorii din umbră care ne vor sprijini la următoarele reuniuni. Aș dori să profit de această oportunitate pentru a sublinia aspectele cele mai importante ale acestui raport. În primul rând, este vorba de sfera de aplicare a legislației cu care avem de a face. Este ceva ce reiese din amendamentele depuse, mai ales ideea de a defini cât se poate de strict exact acele sectoare în care directiva se va aplica. Este vorba de sectoare care au um, făcut apel la lucrători sezonieri pentru mult timp, de mult timp. Dar Europa este mare, iar condițiile uh, sezoniere sunt diferite de la nord la sud. Așadar, este relativ logic să introducem un oarecare nivel de flexibilitate pentru statele membre. Asta, bineînțeles, în strânsă cooperare cu partenerii sociali. Avem nevoie, de asemenea, de definiții clare Iar apoi, uh, condițiile specifice pot fi uh, negociate în reuniunile uh, cu parten dintre partenerii sociali și guverne pentru a specifica sectoarele incluse, așadar. Un al doilea punct important aici este să ne asigurăm că toți lucrătorii sezonieri au aceleași condiții de muncă generale și aceeași remunerație ca și alți lucrători. Și, de asemenea, să ne asigurăm că aceste condiții sunt prevăzute în uh, contracte colective. contractele colective sunt diferite în diferite state membre, de pentru care nu am putut să intrăm în detaliu aici. Dar aici legea ne va ajuta să definim condițiile pentru acești lucrători. Avem însă o preocupare cu privire la lucrătorii sezonieri care ar putea ocupa locuri de muncă ce ar putea să revină uh, celor, uh, oamenilor uh, din regiunile respective. Dar nu este ceva ce am putut vedea în trecut, deci nu credem că se va întâmpla și în viitor. Avem un instrument de piață pe care îl putem utiliza, fără ca el să fie obligatoriu, sau fără ca el să împiedice oamenii să obțină un loc de muncă. Și a fost uh, ceva foarte util. Acum, în ceea ce privește condițiile egale, mă refer la condițiile egale, la, la locul de muncă și în viața în general a acestor oameni. Există două aspecte aici. Relația între angajator și angajat, dar și locul de origine, familia de acolo și cazarea. O cazare decentă este extrem de importantă și chiar decisivă pentru calitatea vieții acestor oameni. Așadar, condițiile de lucru, de, eh, condiții de lucru egale, um, protecție socială și uh, cazare, locuință decentă, adecvată. Acestea ar fi cele trei aspecte esențiale. În plus, ar trebui ca aceste persoane să fie protejate de practici speculative, așa cum am putut să le constatăm în multe țări europene, inclusiv în uh, țara mea. s-a, a fost dificilă uh, definiția uh, în funcție de naționalitate și persoanele au fost excluse nu numai la locul de muncă, uh, ci și în general în această țară. Apoi, către Comisia Libe, mă adresez acum raportorilor din umbră, dar este ceva ce este valabil pentru toți. Avem nevoie de o relație strânsă de cooperare între cele două comisii, astfel încât diferitele competențe să fie negociate la locul potrivit. În, așadar, în ambele uh, comisii, fără să existe puncte contradictorii. Vom încerca să găsim compromisuri și cred că ar fi bine dacă raportorii din umbră ar fi de acord cu mine să mai explorez um, amendamentele de compromis cu colegii din Comisia Libe, astfel încât să avem soluții la final care sunt compatibile unele cu celelalte și care pot duce la unele sinergii și nu la discrepanțe care să ducă la uh, rezultate complet diferite. Aștept cu nerăbdare, așadar, contribuțiile dumneavoastră. și, bineînțeles, puteți uh, să faceți și remarci uh, suplimentare față de amendamentele deja depuse. Doamna Hirsch, întâi. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele uh, raportorului din umbră ALDE aș dori să fac câteva comentarii. Uh, unul dintre aspectele cheie al acestui pachet este uh, lipsa de discriminare, tratamentul egal. Acești uh, lucrătorii sezonieri din țări terțe ar trebui să fie tratați în mod egal cu toți ceilalți lucrători. Este important să aplicăm reglementările cu privire la naționalii din, ter- din țări terțe. Numai așa, propunerea noastră poate să aibă valoare adăugată. Trebuie să evităm orice fel de tratament discriminator și crearea unei categorii diferite de lucrători în Uniunea Europeană. Lucrătorii sezonieri din afara Uniunii Europene nu ar trebui să aibă mai puține drepturi decât cei din interiorul Uniunii Europene. Tratamentul legal ar trebui să se uh, referă la condițiile de lucru, condițiile de angajare, dar și drepturile sociale, securitate socială și pensie. Ar trebui să ne asigurăm că aceste drepturi sunt transferabile când este părăsită țara gazdă. Numai așa se poate adopta această propunere. Un alt aspect esențial asupra căruia ar trebui să cădem de acord este definiția lucră, activității sezoniere. Uh, este important ca statele membre să poată uh, adăuga sectoare în acord cu sectoarele, uh, cu partenerii sociali. Durata um, șederii trebuie să fie compatibilă cu, cu cele prevăzute pentru lucrătorii sezonieri statele membre trebuie să se asigure că angajatorii să își respecte uh, obligațiile, mai ales în ceea ce privește condițiile de viață. Vă mulțumesc. Doamna Isuviețca, apoi doamna Tyrânan. że wyzwania demograficzne stojące przed... Sunt perfect de acord cu raportorul că provocările demografiei și nevoile structurale pentru munca sezonieră solicită pregătirea unei excelente politici de migrare. O politică de migrare sezonieră bine administrată permite umplerea acelor lacune de forță de muncă de pe uh, piața muncii. Uh, Uh, prin urmare, împreună cu colegii mei, am pregătit câteva modificări la acest proiect de directivă. Cred că trebuie să avem libertatea de a defini tipul de muncă uh, solicitat de acest uh, regim sezonier. Acesta depinde de mai mulți factori, demografice, economice, fiecărui stat membru. Iată de ce statele membre trebuie să poată lua decizia de a alege acele sectoare în care fenomenul sezonier um, se poate aplica. Sigur că lucrătorii trebuie să beneficieze de locuințe adecvate, însă propunerea comisiei va rămâne fără consecințe. A defini un bun standard de viață depinde de fiecare stat membru și poate fi interpretat în diverse feluri. inclusiv uh, faptul că alocația pentru uh, locuințe nu trebuie să fie excesivă sau superfluă. Un lucrător care beneficiază de toate informațiile poate el însuși să determine dacă uh, chiria pe care o plătește este excesivă sau nu. Sunt până la urmă decizii subiective. Apoi, un alt punct controversat se referă la securitatea socială. Această problemă ține de fiecare stat membru. Iată de ce trebuie aplicat aici principiul subsidiarității. În plus, caracterul sezonier al muncii nu trebuie să fie temeiul pentru care lucrătorii sezonieri beneficiază de exact aceleași forme de securitate eh, socială ca și cetățenii țării respective. Iată de ce la amendamentul 14 introducem o nouă dispoziție prin care solicităm ca statele membre să decidă prestațiile de securitate socială pe teritoriul lor pentru lucrătorii sezonieri. Vă mulțumesc! Am, eh, doamna Turunen, apoi doamna Oyman Reuten. Ja, tak for ordet. Øhm, og tak for uh, Mulțumesc, doamna președinte. Cred că acest raport este un foarte bun punct de pornire. Verzii au depus o serie întreagă de amendamente, ceea ce nu înseamnă că nu suntem de acord cu raportorul, ci că am încercat să detaliem punctele asupra cărora suntem de acord. Cred așadar că punctul nostru de pornire trebuie să fie că lucrătorii sezonieri sunt deja în Europa, trăiesc și lucrează în condiții care sunt criticabile. De multe ori sunt victimele exploatării și a, spec- a speculanților. Unii dintre ei sunt aici în mod ilegal. Dacă dorim să îi ajutăm și să ne asigurăm că acești oameni de care avem nevoie urmează să uh, fie activ pe piața muncii, e bine, atunci trebuie să avem legislație comună în întreaga Europa și cred că asta încearcă să facă Comisia aici și noi suntem de acord cu asta. Însă, propunerea trebuie să fie îmbunătățită dacă dorim ca ea să fie de bună calitate și dacă dorim să asigurăm oamenilor condiții bune și să ne asigurăm că sunt tratați la fel um, ca și cetățenii europeni, să nu avem două piețe paralele ale muncii cu condiții de muncă diferite, așadar. De aceea trebuie să îmbunătățim uh, propunerea comisiei Cred că raportorul face un pas foarte bun înainte și noi vom încerca să contribuim la asta cu amendamentele noastre. Aș dori să mă refer la câteva puncte importante pentru această discuție. Odată, cine uh, poate solicita acest uh, statut de lucrător sezonier? Aici suntem de acord cu raportorul pot fi și uh, cetățeni ai unor state terțe care sunt într-un stat membru acum. Poate au un permis de ședere temporar și au pierdut locul de muncă și ei ar trebui să aibă posibilitatea să obțină un permis de muncă de lucrător sezonier. Apoi, ce fel de sectoare ar trebui să fie acoperite de către această prevedere? Știm că lucrătorii sezonieri sunt uh, um, de obicei angajați în turism și în agricultură. Nu știu dacă îngrijile de sănătate sunt uh, ceva sezonier, dar este clar că este vorba de un sector mare și, bineînțeles, vrem ca directiva să fie limitată la aceste sectoare. Dar trebuie să existe oarecare flexibilitate în statele membre. Verzi însă nu văd, cu claritate ce rol ar trebui să aibă partenerii sociale aici. În propunere este prevăzut că aceștia trebuie să fie de acord pentru a se extinde uh, prevederile către alte sectoare. În amendamente, noi, preved, noi am vrea ca uh, partenerii sociali să poată să se opună extinderii. Nu pot să-mi dau seama exact care ar fi poziția optimă dar trebuie să fim de acord asupra faptului că partenerii sociali trebuie să aibă un cuvânt de spus. Dar nivelul, măsura în care vor avea un cuvânt de spus trebuie să fie discutat în continuare. Apoi, încă un punct important, definiția contractelor colective de muncă sau acordurilor colective de muncă. Noi credem că în propunerea comisiei nu este o variantă bună, este chiar Um, periculoasă. Deci am depus un amendament pentru a specifica acest uh, aspect. Apoi, în ceea ce privește condițiile de cazare, cea mai mare problemă acum sunt uh, două aspecte. Calitatea uh, cazării. Am vizitat foarte multe locuri în Danemarca și am văzut cum lucrătorii din străinătate trăiau în uh, condiții uh, oribile, trăiau în colibe, în uh, beciuri, în tot felul de condiții inacceptabile. Trebuie să garantăm așadar calitatea. În al doilea rând, în ceea ce privește cazarea, este prețul excesiv. S-a spus că oamenii, că acești lucrători sunt adulți și că pot să uh, stabilească prețul sau să, să la, să-și dea seama dacă este prea mare sau nu. Dar uh, uneori uh, prețul cazării este direct dedus din salariu. Oamenii nu știu exact care este prețul corect. Iar acest lucru nu ar trebui să se întâmple. Deducerea chiriei din uh, remunerație. astfel încât uh, angajatorul să câștige bani de pe urma acestui lucru chiar. Deci trebuie să verificăm aceast, acest aspect al cazării și al drepturilor în acest sens. Și aici am depus amendamente cu privire la sancțiuni și monitorizare. Sunt aspecte foarte importante, pentru că pot exista mii și mii de directive, dar dacă ele nu sunt aplicate, nu valorează mare lucru. În al doilea rând, dorim ca și subcontractorii să fie uh, responsabili. Și acest lucru este foarte important pentru că există lanțuri de subcontractări în toate sectoarele, inclusiv în agricultură. Trebuie să existe uh, responsabilitate în întreg lanțul de subcontractări. Este o dezbatere importantă, de aceea am intrat în detalii. Ca concluzie aș dori să spun că trei principii sunt importante. Tratamentul uh, egal, apoi o sferă de aplicare limitată și, în al treilea rând, implementarea controlelor acestei directive, pentru că numai așa poate să fie un instrument pozitiv pentru lucrătorii sezonieri și pentru piața de muncă în general. Sper că vom avea un rezultat bun și aștept cu nerăbdare să uh, lucrăm împreună. Doamna Eumann Reuten. Ja, mevrouw de voorzitter, als ik zo mevrouw eh, Turunen hoor, Mulțumesc, doamnă președinte. Când o aud pe doamna uh, Turnan, uh, mă gândesc că Danemarca, dacă ar adopta ceea ce a propus doamna Turnan, ar fi minunat. Mă uit la propunere și cred că scopul este să ne asigurăm că uh, cetățenii Ă, țărilor terțe, așadar cetățeni din afara Uniunii Europene, care sunt lucrători sezonieri în anumite sectoare, ei bine, ei trebuie să fie tratați într-un mod adecvat. Aceast, la asta se referă propunerea. Când mă uit la propunerea comisiei însă, văd că cei de la comisie spun că, de fapt, tot ce este prevăzut în uh, regulamentul cu privire la coordonarea uh, securității sociale, cum ar fi beneficiile familiale, sunt prevăzute. Ce, acești cetățeni din, uh, din țări terțe pot fi în Europa numai timp de șase luni. Deci, asigurările sociale, beneficiile sociale trebuie să fie transferabile în țara de origine, unde este prezentă familia acestei persoane. Dacă ne uităm la povara administrativă, domnule președinte, doamnă președinte, cred că cetățenii din țări terțe, lucrătorii sezonieri, nu sunt tratați uh, în mod corespunzător și sunt de acord cu doamna Turunen. Raportorul face unele propuneri foarte bune în anumite domenii, cum ar fi uh, permisul. Au nevoie de un permis trebuie să-l poată obține în propria țară, iar apoi, a doua propunere cu privire la cazare este foarte bună. Sunt de acord cu ceea ce a spus doamna Târnăn. Foarte des, lucrătorii sezonieri primesc cazare, dar la un preț exorbitant. Cred că ar trebui să se calculeze un procentaj față de salariu. Cred că trebuie să ne asigurăm că lucrătorii sezonieri sunt tratați în mod adecvat. Trebuie să ne asigurăm că au asigurare, că au beneficii sociale, familiale, tot ce are de-a face cu sănătate și siguranță la locul de muncă, accidente la locul de muncă. Dar este o propunere diferită față de ce avem noi pe masă. Cred așadar că trebuie să ne gândim împreună la consecințele acestei propuneri. Nu cred că lucrătorii sezonieri ar fi de acord cu unele lucruri din această propunere. Trebuie să ne gândim la ceea ce este echitabil pentru acești lucrători, dar în același timp să nu ducă la prea multă birocrație. De asemenea, uh, trebuie să ne asigurăm că dacă unei persoane îi se întâmplă ceva, unui lucrător uh, sezonier, va primi tratamentul necesar. Domnul Thomas Handel și apoi domnul Thomas Mann. Sunt de acord întru totul cu Sergio Coferati. Este vorba de lucrători într-o situație specială, sunt uh, vulnerabili, sunt ușor de exploatat, am văzut asta, de aceea salutăm uh, propunerea de directivă pentru a combate acest fenomen. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că în acest raport există și unele aspecte și și unele amendamente care se referă la contro controlele în aceste sectoare. Mi se pare ceva foarte necesar, având în vedere abuzurile pe care le-am putut vedea în ultimii ani. O a doua observație. Deja mi se pare scandalos că această propunere de directivă se referă exclusiv la problema migrație și nu la uh, pe uh, subiectul ocupare. De aceea, cred că în cooperarea cu uh, comisia competentă pe fond trebuie să accentuăm aspectele ce țin de ocupare și de drepturile lucrătorilor. În al treilea rând, aș dori să mă refer la un aspect pe care l-a menționat și doamna Turunen. Avem o reglementare nu foarte concretă cu privire la contractele colective de muncă. Acestea ar urma să fie valabile numai când nu există un uh, sistem aplicabil în mod universal. Iar acest lucru se contrazice cu multe situații din statele membre. Trebuie așadar să facem modificările necesare, pentru că dacă nu, aplicabilitatea universală și aspectele uh, ce țin de aceeași, același salariu pentru aceeași muncă nu sunt luate în considerare în mod adecvat. Mă bucur Uh, mă voi bucura să pot discuta aceste aspecte cu raportorii și raportorii din umbră și cred că putem găsi un sistem mai precis pentru a îmbunătăți această propunere de directivă. Mulțumesc! Doamna am doreați să interveniți din nou? Este doar o scurtă clarificare foarte importantă avem amendamentul 43 din care lipsește un cuvânt care schimbă întreg sensul. Noi ceea ce dorim să spunem That principle should not be used to deviate from the principle of equal pay for equal work. So in our amendment it din amendamentul nostru, uh, așa cum este el prevăzut în text, este ca și când noi am vrea să deviem de la condițiile generale și nu este cazul. Vom face un corigendum, în, la amendamente când vor fi sumuse, supuse la vot. Domnul Thomas Mann, apoi domnul Baltasar. Mulțumesc! Mă bucur că interesele noastre converg în comisia noastră și că putem spune că avem în primul rând nevoie de tratament egal. Nu este vorba numai de cetățeni din țări terțe, ci trebuie să ne asigurăm că și cei din interiorul Uniunii Europene sunt tratați în mod legal, egal. Cred că dacă pornim de la această premisă, putem ajunge la o soluție comună. În al doilea rând, trebuie să facem tot ce putem pentru a scoate oamenii din ilegalitate. Trebuie să vedem cum putem crea un cadru de reglementare pentru a îi oferi omului ceea ce are nevoie. O asigurare, posibilitatea de a lucra dar uh, și posibilitatea de a avea o locuință adecvată, ceea ce s-a spus deja. Mi se pare foarte important uh, nu mi se pare acceptabil să vorbim despre cazare și locuință adecvată numai în momentul în care o echipă de la o televiziune a mai descoperit niște condiții oribile undeva. Acești lucrători sezonieri contribuie în mod semnificativ la economia noastră și trebuie să-i tratăm cum trebuie. Se spune uneori despre acești lucrători sezonieri că, iată, ei câștigă atât de mulți bani într-o perioadă atât de scurtă, însă nu sunt tratați în mod egal și nu putem să acceptăm asta. Uh, se face chiar trafic cu um, ființe umane. Există um, călăuze care uh, îi aduc în Uniunea Europeană și uh, le spun că dacă protestează um, vor fi trimiși înapoi. Am avut un practicant dintr-un stat terț care a lucrat pentru mine și mi-a povestit din experiența sa Uh, a venit în mod ilegal, a lucrat în Belgia și la final n-a primit nici măcar un euro pentru că i s-a spus, ei bine, dacă nu-ți convine, du-te și protestează. Iată, acest lucru este inacceptabil, nu are de a face cu principiile societății noastre, de aceea mă bucură faptul că am găsit o abordare și mă bucură faptul că partenerii sociali sunt incluși, pentru că și ei trebuie să contribuie aici. Bineînțeles că avem nevoie de reguli, și avem nevoia de a prevedea posibilități de sancțiune. Însă toate acestea trebuie să fie stabilite în mod uh, împreună. Facem, ajungem la acorduri care sunt aplicate, iar apoi uh, aplicarea lor este controlată. Numai așa putem găsi o soluție. Apoi, am avut o vreme lupta între lucrătorii sezonieri și ceilalți. Dar uneori nu se poate altfel. Avem nevoie de lucrători care să lucreze în mod uh, intens într-o anumită perioadă de timp, iar apoi uh, nu mai avem nevoie de ei. Pentru ei este important că să câștige uh, niște bani uh, pentru o vreme, să uh, poată oferi uh, niște bani familiei. Acești uh, oameni așadar trebuie să fie uh, incluși în piața forței de muncă. Și uh, răspunderea este foarte mare și în statele membre. Mă bucur oricum că avem această inițiativă comună atât de importantă. Vă mulțumesc! Um, Monsieur Baldassarski. Domnule Baldassar, există și alți colegi care doresc să intervină? Nu? Atunci, domnule Baldassar, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că această propunere vine într-un moment extrem de oportun. Realitatea lucrătorilor sezonieri a devenit un element uh, marcant. Acești lucrători sezonieri uh, îi angajăm uh, în condiții deseori uh, ilicite și profităm de uh, ei. În plus, uh, legile nu sunt respectate. Iată de ce este absolut uh, imperativ ca Uniunea Europeană să intervină reglementând acest sector. Gândiți-vă la sectorul agricol, horticol, uh, industria turismului. Toate aceste sectoare sunt cele în care e nevoie de această exigență uh, și e nevoie de această de mână de lucru din țări terțe. Punctele fundamentale sunt de importanță majoră. Putem cu toții să uh, facem aceeași evaluare în toate statele membre. Uh, ar trebui să existe posibilitatea de a aplica un criteriu care să arate că un post vacant nu poate fi ocupat de un lucrător um, național, la nivel național. Trebuie să protejăm uh, drepturile lucrătorilor sezonieri, dar garantând uh, un tratament egal cu uh, lucrătorii din statul membru. Înțeleg foarte bine că mm, reducerea costurilor de producție în vremurile pe care le trăim este absolut esențială, însă provocarea globalizării nu uh, e, justifică uh, nerespectarea drepturilor lucrătorilor. În ce privește contractele colective de muncă, e bine, acestea trebuie să respectate de către toate întreprinderile. Diversele categorii industriale, profesionale trebuie să respecte aceste contracte și trebuie să respecte legislația națională. Trebuie ca statele membre să poată defini natura și durata um, muncii sezoniere potrivit specificului regional. În orice caz, trebuie garantat lucrătorilor sezonieri o locuință adecvată, o salarizare corespunzătoare. Am prezentat doar cinci amendamente, am primit traducerea lor luni și cred că um, împreună vom putea prezenta un text cât se poate de echilibrat, care va răspunde exigențelor lucrătorilor și exigențelor statelor membre. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președinte. Există alte înscrieri la cuvânt? Nu este cazul. Atunci o invit pe doamna Diane Schmidt din partea comisiei să se exprime. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze, am fost și la Comisia Libe. Iată de ce am întârziat. mulțumesc pentru a-mi da cuvântul Aș dori să vă ofer câteva elemente urmare a dezbaterii care tocmai s-a derulat și după consultarea amendamentelor prezentate. A fost limpede în discuție care e obiectivul propunerii noastre și anume o uh, schemă de admitere flexibilă uh, pentru cetățeni din țări terțe în scopul muncii sezoniere. Mm, așa încât uh, această mână de lucru să fie disponibilă rapid când e nevoie de ea. Trebuie să ținem seama, desigur, că acest lucru ne, nu trebuie să se facă uh, pe seama uh, sau prejudiciind cetățenii statelor membre. Iată de ce e nevoie de testare, de evaluare a pieței forței de muncă. Un alt element important și deja menționat aici este acela că trebuie să evităm abuzurile. Adică e important să avem sancțiuni și ca statele membre să facă toate inspecțiile necesare, ținând seama de faptul că nu uh, uh, trebuie să creăm dificultăți suplimentare. Unul dintre obiectivele principale ale propunerii în ce privește munca de joasă calificare este de a proteja acești lucrători care sunt deosebit de vulnerabili și există multe amendamente care merg în direcția uh, consolidării măsurilor de protecție a acestor uh, lucrători față de propunerea pe care ne-am făcut-o. Deci, cu siguranță vom avea ocazia să revenim asupra acestui punct. Comisia este cât se poate deschisă Uh, în ce privește protecția lucrătorilor sezonieri. În ce privește drepturilor, drepturile în care li se acordă, noi doream să asigurăm un tratament egal și uh, să nu, uh, ca um, lucrătorii la nivel național să nu beneficieze de beneficii suplimentare. Trebuie de asemenea să fim coerenți cu propriul nostru acquis. Există elemente care uh, pot fi preluate și din alte texte legislative. Contextul, sigur, este oarecum diferit. Aici e vorba de lucrători sezonieri, adică ei vin uh, pe o durată limitată. E și motivul pentru care am uh, ținut seama de uh, acest lucru atunci când a făcut propunerea în ce privește tratamentul legal. Ne-am gândit la uh, dreptul de asociere și afiliere, drepturile la securitate socială și nu știu dacă colegii mei de la DG uh, Ocupare au spus acest lucru deja, pensii, acces la servicii, nu ne-am referit însă la educație, ținând seama de statutul temporar al acestor lucrători. În ce privește condițiile de muncă, am propus într-adevăr uh, preluarea unor fragmente de text referitoare la uh, lucrătorii din Uniunea Europeană. Chiar dacă lucrurile stau un pic diferit pentru că au un contract direct în statele membre în care aceștia uh, lucrează. Acum în ce privește locuințele. E bine, este un element uh, important tocmai în vederea uh, protecției lucrătorilor sezonieri. Și am stabilit că e nevoie de standarde adecvate pentru locuire, fără însă a da definiții mai concrete. Uh, după părerea noastră, statele membre pot decide asupra acestui punct și, practic, majoritatea au deja definit anumite standarde uh, sanitare și um, standarde minime de locuire. Există și linii directoare în ACHI, uh, de exemplu, uh, în documentele ajutoare la um, Uh, șederea pe termen lung și cred că putem prelua de aici anumite uh, standarde de locuire. În ce privește sancțiunile, acestea sunt uh, importante și, cum știți, există o directivă privind sancțiunile împotriva angajatorilor. Această directivă va intra în vigoare pe 20 iulie, adică săptămâna viitoare. Din păcate, situația transpunerii nu este una roz. La comisie încercăm să luăm măsurile necesare ce privește statele membre care nu au transpus încă această directivă în legislația națională, însă există uh, uh o legătură clară între directiva despre care vă vorbesc și uh, ceea ce discutăm noi aici. Cu acestea vă mulțumesc foarte mult! Um, merci. Mulțumesc, spune președinte. Dacă nu există alte înscrieri la cuvânt, dau cuvântul raportorului. Grazie, președinte. Ringrazio. Mulțumesc, doamnă președinte. Țin să mulțumesc tuturor colegilor pentru observațiile pe care mi le-au făcut. Ele vor fi de mare ajutor. Și aș dori să o liniștesc pe doamna Turunen, am înțeles ce se întâmplă la amendamentul 43 și, greșeala care s-a strecurat acolo. E adevărat că formularea era surprinzătoare. Cred că totul este în regulă. Aș avea doar două observații. Uh, un obiectiv clar și împărtășit de toată lumea este necesară asigurarea eficacității într-unul dintre sectoarele cele mai delicate al activității sezoniere. Un sector în care, în mod normal, uh, se produc injustițiile cele mai grave. Adesea, uh, lucrătorii se regăsesc în condiții uh, cu totul improprii, inumane. În țara mea a existat un caz eh, de care Parlamentul European s-a și ocupat. E vorba deci de a introduce norme, eh, tratament egal și eh, e vorba în esență de justiție socială. Dar vorbim desigur de întreprinderi. Evităm orice posibilitate de dumping prin acest document. Pentru moment, condițiile materiale diferă. Drepturile fundamentale sunt respectate în modalități diferite. Spun asta pentru că e bine să ținem seama de uh, ideea de ansamblu. Trebuie să protejăm uh, categoriile vulnerabile prin această directivă, dar pe de altă parte trebuie să reglementăm sectorul, evităm dumpingul social. Criteriul flexibilității, de asemenea, este esențial. Vorbim de convenții colective, de protecție socială, însă există diferențe la acest nivel. Însă e nevoie să asigurăm, în măsura posibilului, cât mai multă uniformitate. Pentru a fi mai exact, vă dau un exemplu. Uh, dacă spunem că trebuie să prevedem derogări din partea statelor membre, în raportul lor cu partenerii sociali, în plan tehnic e un element care îmi scapă. Vom face recurs la o lege și parlamentele sunt cele care redactează legi și o pot face fără să țină seama de avizul partenerilor sociali sau, din potrivă, pot avea o relație bună, constructivă cu partenerii sociali, iar calea pe care uh, noi ne dorim este cea de-a doua, desigur. Ultima observație. Vorbim de persoane care vin deseori de foarte departe și care nu sunt uh, în situație de egalitate cu uh, cetățenii de la fața locului. Nu au uh, locuință, nu au instrumentele necesare pentru a căuta în mod adecvat o astfel de locuință. Cineva care locuiește de multă vreme în statul respectiv are o diversitate de posibilități. Iată de ce trebuie să fie atenți și să uh, paliem inegalitățile. În plus, această persoană trebuie să poată trăi în sânul comunității, să uh, uh, comunice, trebuie să fim extrem de vigilenți și să fim cât se poate de exact în uh, definițiile pe care le dăm unei locuințe adecvate, demne. Demnitatea la care au acești oameni. Vă mulțumesc foarte mult. Ne vom continua lucrările în zilele care urmează. Merci beaucoup. Je, je, je... Mulțumesc. Vreau să informez colegii că o serie de amendamente au fost uh, considerate incompatibile cu acest aviz pentru că nu țin de competența comisiei noastre, dar uh, lista va fi comunicată deputaților prin um, poșta electronică. Pe baza acestei discuții, Raportorul va propune amendamente de compromis pe care le vom discuta în data de 19 septembrie, iar votul va avea loc în 6 octombrie. Comisia Libe se va pronunța în luna noiembrie. Trecem astfel la punctul 16 de pe ordinea de zi, care se leagă de punctul pe care tocmai l-am discutat, fiindcă este vorba despre raportul doamnei Iaconsari vis-a-vis de condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii. Înțeleg că domnul Alexander, Alexander Sercas o va înlocui. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Din păcate, raportoarea, doamna Iaconsari, nu poate să fie prezent alături de noi din uh, motive foarte bine întemeiate și de aceea m-a rugat să o înlocuiesc. Eu îi, vă, îi transmite observațiile dumneavoastră. Dumneavoastră uh, cunoașteți uh, proiectul de aviz și amendamentele. A primit 167 de amendamente în total. Cred că punctele uh, care trebuie dezbătute s-au uh, evidențiat în mod clar. Există suficiente elemente pentru a elabora un raport care să facă obiectul unui acord. Am pornit cu toții de la realitatea reprezentată de acest proiect de directivă, foarte important, dat fiind faptul că în economia noastră există numeroase multinaționale și de aceea avem nevoie de reguli pentru ca acestea să poată face uh, uz mai flexibil de salariații lor. Dar există o mobilitate, există uh, angajați care vor veni din afara Uniunii Europene pentru a lucra în Uniunea Europeană și se pun o serie de probleme. Problema lucrătorilor care vin să lucreze în Uniune și problema celor care lucrează în cadrul Uniunii Europene și care trebuie să își păstreze drepturile, nu să uh, fie martorii scăderii acestora. Dar existând uh, această piață internă, există și o concurență între societăți și de aceea avem uh, nevoie de o serie de condiții minime pentru ca această concurență să rămână între societăți și nu între state și să nu asistăm nici la dumping social între state. Iată deci de ce avem nevoie de aceste norme minime, după cum spuneam, în uh, această directivă. Directiva despre care vor, vorbesc uh, este considerată uh, foarte clară și trebuie să se pună accentul pe claritate, pe transparență și pe lipsa oricărei ambiguități. Există multe probleme grave pe care le constatăm astăzi datorită faptului că în anumite state ale Uniunii Europene, Uh, există o implicare a directivei privind um, detașarea. Vedem că există o confuzie între metode. De multe ori uh, lipsește o claritate a definițiilor, jurisprudența este contradictorie și toate acestea au dus la un haos și la o mare rezistență din partea lucrătorilor. Prin urmare, această directivă care va reglementa mobilitatea lucrătorilor care vin din exteriorul Uniunii Europene nu trebuie să plece de la filozofia directivei privind detașarea, pentru că, în caz contrar, nu vom face decât să sporim haosul. Există 300 de milioane de lucrători care lucrează pentru multinaționale în uh, întreaga lume. Și problema este să știm ce trebuie să facem pentru a evita greșelile trecutului. Sper să nu uh, ajungem acolo. Avem nevoie de o armonizare, de o nouă legislație. Comisia spune că va îmbunătăți directiva privind uh, detașarea și că cele 27 state membre se vor pune de acord Este o sarcină enormă a administrației, dar toate țările din lume trebuie să facă același lucru pentru că dacă nu, uh, haosul și neînțelegerile nu vor face decât să crească. Există o idee orizontală uh, îmbrățișată de toate grupurile politice și anume aceea de a folosi ca punct de pornire nevoile și nu inerția moștenită din trecut, pentru a nu comite aceleași greșeli pe care le-am făcut și în trecut. Doamna Iaconsari înțelege că există trei axe importante în acest text. și încercăm să elaborăm compromisuri pentru că există o bază foarte clară pentru, care ne va ajuta să ajungem la compromisul. Trebuie să existe o definiție clară a domeniului de aplicare al directivei. La citirea acestor uh, amendamente, înțeleg că marea majoritate dorește să se excludă agențiile de uh, muncă temporare și să se vorbească despre societăți care au sediul în, în sau în exteriorul Uniunii Europene, dar să nu fie vorba de agenții de ocupare a forței de muncă temporare. Există și uh, voci care spun să excludem uh, sectorul construcțiilor. unde poate de asemenea să apară mobilitatea lucrătorilor. Există de asemenea și numeroase amendamente care spun că, prin intermediul uh, interlocutorilor sociali, statelor membre ar trebui să li se permită să limiteze câmpul de aplicare al directivei dacă există un acord uh, între statele membre respective. Apoi, în ceea ce privește definițiile. Este vorba de a deschide o cale uh, lucrătorilor uh, calificați. Deci trebuie să spunem ce este un specialist, ce este un stagiar, și trebuie să explicăm clar ce pot fi lucrătorii uh, din aceste societăți. Foarte multe amendamente solicită uh, o definire clară uh, care să spună că lucrătorii detașați trebuie să aibă o anumită uh, vechime și să nu fie lucrători care nu au nicio legătură cu societatea respectivă, um, recrutați exclusiv pentru respectiva detașare. Deci, înainte ca aceștia să sosească în Europa, ar trebui să aibă o vechime de cel puțin șase luni, iar alții vorbesc despre termene chiar mai lungi. În ceea ce privește domeniul de aplicare, am uitat să spun amendamentele domnului Hertz și ale domnului Handel. Hirsch, uh, domnule Hirsch și domnului Esaia merg în această direcție. Raport Următoarea la, lucrează la un proiect de directivă aplicabil uh, lucrătorilor calificați. În Uniune, Uniune avem deja o legislație solidă în acest uh, sens și trebuie să o armonizăm, mai ales în ceea ce privește definițiile. Prin urmare, trebuie să ținem seama de lucrătorii foarte calificați. Raportoarea va încerca să găsească compromisuri care să apropie um, definițiile existente în directiva privind cartea albastră. Care sunt uh, drepturile acestor lucrători din momentul în care pun piciorul în Uniunea Europeană? Există amendamente ale domnilor Baltasar, Handel, Lambert, ale domnului Schroeter. care permit uh, crearea unei majorități cu privire la un punct evocat uh, cu referire la lucrătorii sezonieri. Vrem să fim foarte clari cu privire la faptul că aceia care vin să lucreze în Uniunea, Uniunea Europeană prin detașare au aceleași drepturi cu lucrătorii din Uniunea Europeană dreptul muncii și dreptul uh, securității sociale. Cei care vin în Europa nu pot fi tratați mai puțin bine decât lucrătorii europeni, pentru că avem Cartea Drepturilor Fundamentale și uh, o întreagă rețea de drepturi pe care le cerem în afara Uniunii Europene și atunci uh, nu putem să facem discriminări noi în uh, interior. Este o greșeală să lăsăm să, venim, să vină oameni care ar lucra în condiții mai puțin bune, pentru că acest lucru ar submina încrederea care ar trebui să existe între toți lucrătorii și va alimenta rasismul și xenofobia. lucrătorii europeni nu pot să accepte o situație nedreaptă și irațională. Consiliul, Comisia și Parlamentul spun că suntem în avangarda luptei împotriva oricărei forme de discriminare și este evident că discriminarea în întreprinderi în acest context trebuie combătută și că trebuie să promovăm egalitatea uh, de tratament. Prin urmare, această directivă, doamnă președinte, este foarte importantă, este necesară societăților, dar este totodată important să nu greșim în modul în care vom aborda aceste grupuri de lucrători. directiva privind detașarea a deschis calea numeroaselor procese, a deschis calea reacțiilor instituțiilor europene, pentru că aceste instituții trebuie să pună la punct o piață cu principii și valori respectate, în timp ce această detașare nu face decât să demonteze principi, aceste principii și valori. Deci lucrătorii din afara Uniunii Europene trebuie să se insereze într-un cadru în care să aibă aceleași drepturi. Nu trebuie să revedem normele europene diminuându-le, fiindcă este vorba de valori care corespund tradițiilor noastre. Vă mulțumesc. Președinta, vă mulțumim pentru această prezentare uh, prelungită. Dar cred că este încă nevoie să uh, dezbatem acest subiect. Deci, doamna Esaia și apoi doamna Hirsch. Mulțumesc, doamnă președintă. Noi, împreună cu Comisia Libe, avem competență comună și în această directivă, la fel cum s-a întâmplat și în cea anterioară. Dar mai întâi dați-mi voie să vă reamintesc că domeniul de aplicare al acestei directive îl reprezintă lucrătorii Indeed, they are highly skilled lucrătorii ICT. Sunt persoane foarte educate, poate nu ne confruntăm cu acest tip de abuzuri și exploatări care se întâmplă și cu uh, lucrătorii care vin uh, să lucreze sezonier în Europa. Dar, într-adevăr, trebuie să avem definiții foarte clare, după cum a spus și domnul Sercas. Uh, și una dintre uh, chestiunile foarte delicate este legătura acestei directive cu cea uh, privind detașarea, după cum a spus deja domnul Sercas. Dacă eliminăm toate referirile la directiva privind detașarea, după cum a făcut doamna Iaconsari, nu sunt sigură că ar fi o abordare corectă care să ne faciliteze munca. Trebuie să analizăm cu atenție această soluție și am câteva îndoieli în acest sens. Acești lucrători sunt, de fapt, detașați. Ei au contract de muncă în respectivele țări terțe și chiar sunt detașați de către respectivele companii. Dar poate am putea coopera și împreună cu Comisia Libe uh, să găsim o soluție ca să vedem cum uh, trebuie tratată această legătură, dacă ea trebuie eliminată sau, dacă nu, cum să o formulăm. În ceea ce privește definițiile din articolul 3, ele trebuie echilibrate cu uh, dispozițiile acordului GATS și trebuie clarificate pentru a permite o mai bună identificare a categoriilor implicate în aceste transferuri. Aș dori să clarific uh, amendamentul meu, numărul 113, pentru că acolo uh, solicit uh, eliminarea totală a textului comisiei și comisia încearcă să definească Convenția colectivă universal aplicabilă. Eu solicit eliminarea pentru că în textul Comisiei, uh, definiția este formulată într-un fel care contrazice legislația sau practicile naționale. De exemplu, în țările nordice, aceste definiții, aceste acorduri sunt semnate de uh, partenerii sociali de angajat, organizațiile patronale și organizațiile sindicale. Și dacă noi venim aici ă, ca să formulăm o nouă definiție, o să fie foarte greu să um, o punem în aplicare în practicile naționale din respectivele state, unde există acorduri colective, dar ele sunt altfel definite. Apoi, aș dori să discut și problema uh, securității sociale, uh, menționată și ea de domnul Sercas. Aici, problemele sunt uh, oarecum similare cu problema directivei privind permisul unic. Dispoziția privind tratamentul legal din articolul 14 trebuie clarificată astfel încât uh, sistemele de asigurare socială bazate pe reședință să poată respecta normele legislației naționale de asigurare socială și acest lucru este important pentru că Uniunea Europeană nu are competențe în uh, sectorul de asigurări sociale și uh, Uh, potrivit acestei directive pe care o discutăm uh, în ultimul timp, deschidem legislația de asigurări sociale a statelor membre într-un mod care nu este neapărat adecvat și sper să putem evita aceste probleme pe care le-am avut, de exemplu, cu directiva privind permisul unic. Totodată ar trebui să evităm acele situații în care un lucrător este uh, acoperit de două sisteme legale și plătește contribuții atât în statul membru cât și în uh, țara terță. Cam acestea ar fi principalele probleme, principalele aspecte pe care am dorit să le aduc acum în discuție. Sunt sigură că printr-o bună cooperare în această comisie cu raportorul, cu raportorii din umbră și cu Comisia Libe, putem uh, face textul mai clar și mai ușor de înțeles. Vă mulțumesc. Merci, Madame Hirsch. Mulțumesc, doamna Hirsch și apoi doamna Schröter. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele liberalilor pot spune că directiva și amendamentele merg în direcția cea bună. S-a menționat deja valabilitatea pentru uh, domeniu, sectorul construcțiilor. Cred că acesta ar trebui să fie exclus și cred că toată lumea înțelege exact de ce. Încă un punct care ni se pare slab și unde am depus amendamente este cel al definițiilor. Vrem să creăm mai multă claritate, dar în același timp să formulăm uh, definițiile în așa fel încât să existe un spațiu de manevră pentru întreprinderi care este necesar. Nu trebuie să vorbim numai despre forță de muncă înalt calificată, despre uh, absolvenți de uh, facultate și așa mai departe. Este nevoie de persoane specializate, de lucrători specializați. Iar acest lucru este esențial. Un alt aspect important este acela al definiției concernului. În ce măsură acesta trebuie să existe o, o legătură între diferitele părți ale unei companii. Aici așadar trebuie unele clarificări. Mai avem de asemenea un amendament cu privire la um, durata um, în care trebuie să pe care trebuie să fi fost angajat persoana, angajată persoana respectivă pentru a fi uh, transferată. Uh, eu nu cred că 12 luni, cum este prevăzut acum, este ceva realist în ziua de astăzi. Uh, să spunem că o persoană este angajată și trebuie să aștepte 12 luni înainte să fie să poată lucra în Uniunea Europeană, să fie transferată în Uniunea Europeană șase luni mi se pare o, o, ceva mai realist. Apoi încă un aspect care se referă la uh, domeniul birocratic și ține de aplicabilitate și anume posibilitatea pentru acești, uh, aceste persoane să poată deveni active în întreaga Uniune Europeană. Sunt multe companii multinaționale care au uh, furnizo- uh, cumpărători sau clienți uh, în Germania, Franța, Italia, în mai multe state membre și trebuie să fie posibil ca această persoană să uh, fie mobilă în întreaga Europa, nu numai într-un anumit stat membru. Așa am uh, menține la un nivel minim uh, sarcina birocratică. Sunt însă convinsă că suntem pe calea cea bună și că putem veni cu o propunere care răspunde necesităților uh, realității de zi cu zi. Vă mulțumesc! Doamna Schroeter, apoi doamna Islovska. Mulțumesc! Cei care au citit în mod intens și s-au preocupat în mod intens de această directivă uh, au înțeles câte contradicții au exist s-au exprimat în aceste ultime uh, intervenții. Noi, verzii, am, uh, ne-am preocupat în, îndeaproape de această directivă, am făcut unele modificări și amendamente față de propunerea Comisiei. Uh, mai ales am, ne-am, aferit, ne-am referit la temeiul juridic. Nu suntem de acord cu raportoarea, cu raportorul care, cu do doamna raportor, um, din punctul nostru de vedere este vorba de pachetul de migrație și acolo trebuie să uh, fie prevăzut acest lucru. Dar nu este vorba de detașare. Detașarea conform uh, tratatului se referă la liber, libera circulație a serviciilor, dar noi dorim libera noi ne referim aici la libera circulație a persoanelor și asta um, este inclus în pachetul de migrație. Numai așa putem menține acest lucru în pachetul de migrație. Și da, este logic. Dacă ne uităm la uh, directiva cu privire la detașare, la care lucrez de ani de zile, uh, deci aceasta acoperă în mod direct detașarea uh, în uh, statele membre. Deci nu mai e nevoie de nou și din, și, și din state terțe. Dacă există cineva care este detașat din, uh, dintr-un stat terț în Uniunea Europeană, se poate face asta prin această directivă. De aceea Comisia a și încercat să facă această delimitare, dar nu a reușit foarte bine. Eu cred că uh, Um, aici Consiliul este de părere că este vorba de o detașare și nu de o liberă circulație a persoanelor sau de un transfer de persoane, dar este greșit acest lucru. Migrația se referă la uh, mobilitatea persoanelor și nu la circulația serviciilor. Deci, dacă facem o subordonare într-un pilon, Trebuie ca aceasta să fie făcută în pilonul uh, circulația persoanelor și nu a serviciilor, pentru că serviciile sunt acoperite de directiva cu privire la detașare. Ceea ce, am, uh, ceea ce intenționăm noi cu amendamentele noastre este să se facă și mai clar această delimitare. Este clar, dacă oamenii vin aici în cadrul unui serviciu, deci detașați, și prin directiva respectivă am rezolvat acest domeniu, este o detașare în cadrul directivei cu pricina. Dacă este vorba de uh, lucrători uh, conform directivei ICT, aceștia vin într-o întreprindere. Ei vin ca persoană individuală care este în aceeași în, uh, companie este transferată dintr-un departament, dintr-o divizie într-alta, dar este în interiorul aceleași companii. Iar aici uh, Consiliul are dreptate, fiind vorba de programul de la Stockholm, va intra la libertatea în interiorul Uniunii Europene. Uh, libera circulație în Uniunea Europeană și anume faptul că o persoană nu trebuie să solicite pentru fiecare stat membru dreptul de a călători acolo. Deci o persoană care uh, este transferată uh, dintr-o, dintr-un departament al unei uh, întreprinderi în altul, nu trebuie să, să nu trebuie, asta este intenția, să nu trebuiască să o ia de la zero de fiecare dată, ca și când ar intra din nou în Uniunea Europeană. Aici trebuie să aibă loc clarificările și cred că aici va exista și rezistență din partea Consiliului, care vor spune și dacă este vorba de un contract într-un stat terț, este libera circulația persoanelor. Aceasta este baza pentru Deci aceasta este baza și pentru întreprinderi, pentru companii să trimită persoane dintr-un loc în altul. Dificultatea pe care ar fi trebuit să o rezolve Comisia și nu a făcut-o este aceasta – persoanele respective au un contract, dar intră și sub incidența prevederilor cu privire la libera circulație a persoanelor. Trebuie să corectăm asta. Mai ales în ceea ce privește temeiul juridic, am depus uh, amendamente, este ceva important și nu suntem de acord cu propunerea socialdemocraților care spun că este vorba de dreptul muncii care se aplică. Nu, este dreptul migrației. Însă este vorba de persoane, deci este nevoie de o delimitare mult mai clară față de uh, directiva privind detașarea. Noi spunem că trebuie să acționăm invers. În momentul în care este o detașare, este o detașare, dacă nu, este uh, vorba de acest pachet. De asemenea, cred că avem nevoie de o excludere a sectorului construcțiilor, pentru că construcțiile sunt un domeniu în care este vorba de servicii, deci este vorba de detașare, deci nu de libera circulație a persoanelor. Însă, avem nevoie de o definiție a persoanelor despre care este vorba. Este vorba de lucrători cu înaltă calificare și trebuie clarificat acest lucru, pentru că este vorba de aceste persoane care sunt transferate și nu putem să avem loc, să avem un amestec aici. Trebuie spus clar că este vorba despre aceste persoane. Din punctul meu de vedere, acestea sunt punctele esențiale. Dacă am clarificat temeiul juridic și mai verificăm odată la Consiliu și explicăm că dacă nu, că nu are sens să discutăm de contracte colective de muncă pentru că nu este vorba de dreptul muncii, pentru că persoana respectivă este deja în compania respectivă și ceea ce este valabil în compania respectivă va fi valabil pentru persoana respectivă. Asta face, simplifică lucrurile și din punctul de vedere a ceea ce a spus doamna Esaia. Pentru că am clarificat temeiul juridic uh, și am stabilit această bază, știm deja ce este valabil și ce nu. Și cred că aceasta ar fi o clarificare, ar putea fi o soluție pentru problema uh, reală și pentru persoanele care uh, vin conform reglementărilor în ceea ce privește migrația și nu trebuie, când trec dintr-un stat al Uniunii Europene în altul, să ia totul de la zero. În ceea ce privește controlul, cred că ar trebui să avem instrumente clare, stricte, ce cad uh, în atribuțiile statelor membre dreptul statelor membre trebuie să fie uh, respectat, să asigurăm controlul și să ne asigurăm în același timp că nu trebuie pornit de fiecare dată de la zero. Modul în care este clarificat acest subiect va trebui să fie uh, bine delimitat uh, și în dreptul statelor membre, dar cred că ar putea să elimine multe din uh, fricțiunile existente. Um, delimitarea față de directiva cu privire, de, de, cu privire la detașare ar fi mult mai clară. Este o soluție mult mai uh, simplă și uh, o, nu pot decât să o susțin. Madame Jaslowiecka, puis Monsieur Andel. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Nawiązując do wypowiedzi mojej koleżanki przed chwilą nu înțeleg în ce mod am putea să separăm în practică o detașare de o mutare. Dar nu o să mai... De un, o detașare de un transfer. Dar nu o să mai abuzez de răbdarea noastră, o să facem o propunere în acest uh, sens. Este evident că Europa trebuie să devină competitivă pe piețele naționale și mondiale pentru a ieși din criză și în acest sens trebuie să asigure o piață a muncii responsabilă, dar totodată flexibilă. De aceea consider că întreprinderile europene trebuie să știe să garanteze un bun acces a unei uh, mâini de lucru bine specializată și formată. Aceste detașări, aceste transferuri sunt un dintre instrumentele care asigură mobilitatea profesională a salariaților. pentru ca uh, competențele lor să fie utilizate la maxim în diverse uh, țări. Este vorba despre cunoașterea altor metode, altor opinii, ceea ce este foarte important în această eră a competitivității. Directiva propusă este un progres bun față de cea privind detașarea lucrătorilor. Drepturile pe care trebuie să le creăm trebuie să fie um, vii, să creeze o flexibilitate și să asigure protecție împotriva abuzurilor. De aceea eu și colegii mei propunem următoarele amendamente vis-a-vis de această directivă. După cum am spus, dispozițiile trebuie să asigure flexibilitate și de aceea propunem să uh, modificăm uh, definirea detașării în cadrul unui grup printr-o dispoziție care să permită transferul de persoane nu doar legate cu un contract de muncă, ci și uh, cu alte garanții. Propunem Așadar, definirea, uh, modificarea definiției de manager sau specialist pentru ca ea să poată acoperi și persoane care, din punctul de vedere al unei societăți, sunt uh, cele mai necesare la un anumit uh, moment în timp. Doamna Hirsch a vorbit deja despre un alt lucru și anume cât de important este ca pentru salariații unui grup ei să nu trebuiască angajați pe o perioadă fixă de 12 luni, de pildă. În practică, acest lucru ar putea uh, limita domeniul de aplicare a directivei. Propunem reducerea perioadei până la șase luni pentru specialiști și la trei luni pentru stagiari. Propunem totodată reducerea duratei de luare a unei decizii pentru că termenele propuse sunt excesiv de lungi. Uh, mi se pare că reducerea acestora în cazuri complicate cu 60 de zile de la 60 de zile suplimentare la 30 deci de la 90 la 60 ar fi suficient pentru a putea uh, reuni documentele necesare pentru luarea unei decizii. Apoi, problema asigurărilor sociale. Doamna Isaia a vorbit despre acest lucru, asigurările sociale pentru lucrătorii detașați, așadar. După părerea noastră, dispozițiile articolului 14, aliniatul 1, punctul 2c, nu se pot referi la cazuri în care lucrătorii detașați sunt acoperiți deja de legislația uh, statelor terțe, în, cu privire la asigurările sociale. Astfel, se pot evita cazurile în care un salariat este acoperit de două sisteme juridice diferite și plătește cotizațiile atât în statul membru cât și în uh, țara terță. Mulțumesc! Dacă există ceva asupra căruia suntem de acord în această comisie, este probabil faptul că persoanele, companiile um, din întreaga Uniune Europeană vor și trebuie să poată să facă astfel de transferuri. Însă este vorba uh, și de abuzuri și de uh, evitarea acestora. Este vorba de evitarea dumpingului salarial, este vorba de evitarea uh, practic uh, a faptului că um, lucrători de mult timp sunt înlocuiți de către persoane venite din India, de exemplu. Este vorba însă de o forță de conducere, de aceea se creează o nouă directivă și în ceea ce privește cele spuse de doamna Schröter, aș dori să spun următorul lucru. Nu îi ajută pe angajați cu nimic în momentul în care doresc să-și uh, solicite, să-și reclame drepturile și nu știu dacă sunt uh, în Uniunea Europeană conform directivei privind detașarea sau conform directivei ICT. Cred că este nevoie de claritate și uh, dacă um, ea este, dacă avem de-a face cu o nouă directivă, ea trebuie să fie foarte clară și să se știe exact foarte clar ce fel de um, legislație se aplică unei persoane. Nu este vorba de migrație, este vorba de statutul juridic din, uh, foarte clar din punct de vedere al muncii pentru aceste persoane. Am să vă dau un exemplu neacoperit de această directivă. Să spunem, cineva uh, vine în Polonia timp de, șa, uh, timp, timp de șase luni, uh, și apoi este trimis mai departe în Europa. Dar directiva nu prevede nimic față de uh, ce fel de condiții va trebui să aibă persoana respectivă în uh, Paris, Londra, Stuttgart. S-ar putea să fie în aceeași companie și să aibă jumătatea drepturilor. E bine, nu e voie să se întâmple acest lucru, deci este nevoie ca în această directive să se creeze și să se formuleze un status foarte clar acest lucru ar putea să fie un principiu foarte bun. O ultimă observație. Nu mai aș dori să fac referire la acest lucru. Înțeleg că partenerii sociali din industria construcțiilor au căzut de acord ca la nivel european să nu fie incluși în această directivă. Însă aș vrea să fim prudenți în dezbaterea următoare pentru că acest lucru ar putea, că acest lucru ar putea să fie o problemă dacă facem în viitor uh, directive europene și întregi sectoare decid că nu vor să fie incluse, pentru că s-ar putea să fie dificile reglementare la nivel european. De aceea eu aș um, fi pentru um, decizii la nivel uh, național între partenerii sociali, astfel încât aceștia să poată decide la nivel național dacă vor să uh, fie incluși sau nu, pentru că dacă nu, excludem întregi sectoare din uh, domeniul de aplicare al directivelor. Dacă și alți colegi doresc să intervină, comisia poate, pentru unele clarificări, nu pentru a relua discursul de maneta, ci poate pentru a clarifica Uh, distinția între această directivă și directiva privind detașarea, dacă doriți, desigur. Da, mulțumesc, doamnă președinte. În special, ce privește distinția pe care ați menționat-o, pot să vă asigur că deja redactăm o propunere. Uh, Comisia a analizat uh, între aceste directive citate nu ar trebui ca lucrătorii uh, ICT, adică TIC, uh, trebuie să capete mai multe drepturi decât alți lucrători. Sau, după cum aceștia nu trebuie să beneficieze de condiții mai puțin favorabile. Domnul Isaia a fost foarte uh, la obiect Uh, deoarece acești uh, lucrători sunt acoperiți deja de directiva privind detașarea. Dacă privim la evaluarea de impact, e vorba uh, aproximativ de uh, 16.000 de uh, persoane pe an. Dacă ne uităm la directiva vizând detașarea, e limpede că cetățenii din țări terțe care deja rezidează în mod legal în Uniunea Europeană pot fi detașați în Uniunea Europeană. Acest lucru este preluat și în directiva ICT. Indirect se uh, stabilesc nivelurile uh, la care uh, trebuie să citeze numărul de lucrători din țări terțe admiși în acest sector nivelul de protecție este um, dacă doresc un nivel mai înalt de protecție, se pot uh, deplasa în exteriorul Uniunii Europene. Acest lucru nu uh, funcționează în uh, în uh, directiva detașare. Modelul UE, chiar dacă mm, directiva detașare nu este perfectă, trebuie totuși să funcționăm potrivit acestea. Ștergând uh, referințele la directiva prin detașarea, nu va ameliora uh, certitudinile legale. Vom avea două instrumente care acoperă exact aceleași situații. Ori din punctul de vedere al unei mai bune reglementări, cred că se ridică mari semne de întrebare. Soluția propusă de doamna Schroeder pare una atrăgătoare, însă, din păcate, nu tratează în mod eficace problemele intrinsece care sunt legate de detașare și anume faptul că acele persoane sunt detașate în cadrul serviciilor. Practic, e uh, o discuție uh, asemănătoare cu aceea cine a apărut la început, Goul sau Gaina. Mai există și alte probleme uh, de redactare în special, unde am putea ameliora redactarea tocmai pentru ca lucrurile să fie mai limpezi. Iată uh, elementele cele mai importante în ce privește directiva detașare și uh, directiva transferului în cadrul aceleași companii. Mulțumesc, spune președinte. Dacă vi se pare că directiva detașare nu e perfectă, e de ajuns să o revizuiți. Uh, dacă Comisia consideră că această directivă nu este perfectă, uh, mai decât să ne zică că trebuie să trăim cu ea, invit să o revizuiască. În următoarea legislatură, domnul Hendner cred că dorește să intervină. Ja, äh, der Vertreter der Kommission hat eben erwähnt. Da, reprezentantul Comisiei a menționat că trebuie să evităm ca cei care vin prin acest regulament în Europa să nu primească mai multe drepturi. Nu știu unde s-a aflat reprezentantul Comisiei în această dezbatere ne-a înțeles greșit sau nu ne-a ascultat când am avut această dezbatere. Nu este vorba de mai multe drepturi, este vorba de evitarea abuzurilor și de faptul că, în principiu, oamenii pe care îi aducem aici primesc drepturi mai puține. Poate că cei din comisie ar putea să ia la cunoștință de aceste uh, argumente. Ba? Domnule raportor, am avut o dezbatere extrem de lungă. Vă invit să trageți niște concluzii succinte. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu voi discuta cu reprezentantul comisiei. Aș dori doar să spun că lucrurile nu sunt atât de limpezi pe cât ni se prezintă ce e clar, e că totul e confuz. În orice caz, relația între cele două directive este extrem de confuză și în teorie mm, suntem specialiști în aceste două domenii. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla, uh, ce se întâmplă în afara Parlamentului. Lucrătorul detașat este la uh, Mm, dispoziția la mila uh, uh, sistemului și practic se află într-un labirint, întrebându-se unde se află Minotaurul. Pe de altă parte, reprezentantul comisiei, după ce ne-a explicat de la Stockholm ce important este acest pachet, uh, Acum spuneți, uh, nu, e practic vorba numai de 16-18.000 de oameni și mă întreb dacă Consiliul va uh, pierde vremea ocupându-se de aceste 18.000 de persoane. Nu puteți spune practic câte persoane sunt vizate uh, sau nu de această directivă privind detașarea. În orice caz, cred că trebuie să punem capăt problemelor care ar putea apărea în urma acestei directive și uh, care coincid practic cu problemele um, născute din directiva detașare. Câteva observații, dacă îmi permiteți. Uh, deoarece temeiul juridic, așa cum a spus și doamna Schröter, nu va prezenta probleme. Temeiul juridic a fost uh, lejer diferit și nu e necesar acum să mai schimbăm ceva. Comisarul pentru ocupare se află într-o poziție secundară față de comisarul pentru economie și același lucru se întâmplă și la Parlament. În ce privește uh, integrarea drepturilor de muncă cu drepturile sociale, este totuși un lucru esențial, deoarece această integrare decide uh, asupra marginalizării sau nu a lucrătorilor. Dacă lărgim temeiul juridic și mai schimbăm lucrurile, atunci și procedurile se schimbă. În schimb, am avut mereu probleme cu comisia, în care crede că trăim în cea mai bună lume posibilă și, prin urmare, pornește de la directiva detașare, care este sursa disperării noastre. Nu e vorba doar de a ajunge la o situație în care tribunalul va decide uh, miile și miile de uh, procese care uh, vor apărea de pe urma directivei detașare. Avem nevoie de un document al Comisiei prin care, într-un mod foarte limpede, să ni se explice relațiile între directiva de detașare și aceasta pe care o discutăm. Doamna Esema, doamna Mers, doamna Schröter și domnul Handel exprimă cu toții niște realități, anume că ne dorim să găsim un echilibru între nevoile întreprinderilor și nevoile lucrătorilor, precum și uh, o concordanță cu principiile Uniunii Europene. Dar doar așa vom putea găsi soluția. Nu văd nicio contradicție, există perspective diferite. Doamna Isaia spunea în mod just că acest grup de lucrători nu reprezintă o amenințare. Și nu există multe pericole de uh, abuz. cum e cazul grupurilor de uh, lucrători sezonieri despre care am vorbit înainte. Cred că există mai multe posibilități de abuz în ce privește lucrătorii sezonieri, însă mai puține uh, pericole pentru a distruge piața forței de muncă. În vreme ce uh, lucrătorii foarte bine calificați din multinaționale pot distorsiona concurența atunci când sunt detașați. Iată de ce e nevoie de uh, marge de manevră pentru șefii de întreprinderi, însă trebuie să împiedicăm concurența neloială, să împiedicăm asimetriile, dezechilibrele între state membre, pentru că acestea se pot repercuta asupra tuturor. Doamne Saia, cred că trebuie să reflectăm. E un subiect uh, cât se poate delegat uh, de discuția noastră. E vorba de țările nordice, al dumneavoastră, îndeosebi. deosebi precum și celelalte care uh, funcționează după convenții colective. Trebuie să fim foarte atenți în ce privește preocupările legate de uh, directiva detașare, deoarece această directivă detașare este tocmai cea care subminează valoarea constrângătoare a convențiilor colective de muncă. Prin urmare, interesul nostru este ca practicile și tradițiile să fie respectate, deosebi în țări eh, ca și cele nordice, unde aceste practici sunt amenințate acum de definiții proaste, așa cum putem găsi în directiva tașare și care încercăm, iată, acum să le importăm și în aceasta pe care o discutăm, eh, subminând convențiile colective și aducând eh, discordie între noi. Doamna Iaconsari mi-a spus că, iată, ne aflăm în prag de vacanță, însă că dânsa va citi absolut toate contribuțiile dumneavoastră. Multe din observațiile mele uh, provin din opiniile pe care le-am uh, colectat. În orice caz, pot să vă spun că nu vom ceda confuzie, trebuie să legiferăm mai bine pentru întreprinderi și pentru lucrători, cât și pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc! Președinta, Comisia um, a primit o solicitare de clarificare în scris pentru a descrie articularea între toate aceste directive, directiva detașare, sau este nevoie să mai redactez, să trimit o scrisoare domnului comisar? Acceptați această solicitare sau preferați să uh, fac acest lucru și în scris? Nu am nicio problemă în acest lucru, doream doar să pun lucrurile la punct. Prin urmare, din partea am luat notă, spune reprezentanta comisiei. Mai doriți să interveniți, domnule raportor? Iarăși! Doream doar să știu dacă a luat notă și celălalt reprezentant al comisiei. Pentru că mm, directiva detașare uh, ține de un alt DG. Dorim un răspuns limpede înscris privind articularea celor două directive sub autoritatea președintelui Barroso astfel încât întreg colegiul de comisari să fie responsabilizat. To- toți comisarii uh, responsabili să fie uh, implicați în răspunsul pe care îl vom primi. Foarte bine. Comisia, într-adevăr, este un colegiu. Am luat notă. Très bien. Non, non, mais le Și Parlamentul este un Parlament. Și deseori dezbaterile sunt extrem de înfocate. Experiența pe care o am aici îmi spune că uneori unitatea în diversitate cere ca spiritele să se reunească. Îmi imaginez acum că vom obține clarificarea solicitată până la finele lunii august, e posibil? Vă mulțumesc pentru angajamentul pe care vi l-ați luat. Nu? Se va să? Si, si, sa. Suntem de acord, spune președinta. Doriți să luați cuvântul din nou? Comisia. Doamnă președintă, am luat notă. Vom face tot ce ne stă în putință pentru ca la sfârșitul lunii august sau la începutul lunii septembrie să vă parvină comunicarea noastră. Început de septembrie înseamnă 2 sau 3 septembrie, spune președinte, însă dorim să fie o uh, notă care să uh, angajeze autoritățile politice și nu tehnice ale Comisiei. În orice caz, voi preciza toate aceste lucruri în scris. Ținând seama de angajamentul pe care vi-l solicit, cred că e mai bine să precizez toate aceste lucruri în scris. Mă voi adresa comisarilor competenți în scris, punând în copie um, toate mm, persoanele competente, după care voi pleca și eu în vacanță. Acestea fiind spuse, examinăm amendamentele de compromis pe data de 19 septembrie, urmând să fie votate pe 6 octombrie. deoarece Comisia Libe va vota în noiembrie, la fel ca și în cazul raportului domnului uh, Coferati. Ajungem la ultimul punct de pe ordinea de zi a dimineții și mm, e vorba de punctul 17. Dau cuvântul raportorului Frank Angel pentru procesul de valoare reciprocă prevăzut de directiva privind serviciile. Domnule raportor, aveți cuvântul. Merci, Madame la Présidente. Et comme notre procédure pour cette affaire pour, euh, les... Mulțumesc, doamnă președinte. O să, trec, uh, o să vă fac prezentarea în engleză pentru că e mai simplu așa. Fair. Ca întotdeauna când este vorba de un aviz, uh, este uh, vorba de, o, de ceva scurt și succint. Avem un, termen, un număr limitat de caractere, deci va fi un document scurt. Am încercat să rezum ceea ce s-a spus uh, deja în contexte similare. Nu este un text revoluționar, așadar. Însă, bineînțeles, sunt deschis la orice fel de amendamente care ar putea chiar și lungi textul, în mod evident, dacă este nevoie de asta. Oricum, clar trebuie să ne fie faptul că mm, Comisia pentru Piața, Inter- pentru piața Unică s-a concentrat asupra procesului de uh, revizuire și evaluare și nu atât de mult asupra conținutului directivei. Și este corect acest fapt, având în vedere faptul că vorbim despre evaluarea reciprocă. În același timp, nicio altă comisie nu a decis să emită un aviz, iar acest lucru este probabil varianta corectă. Dacă noi ar urma să um, ne referim la proces, la procedură, nu văd exact ce am avea de spus. Noi trebuie să um, ne referim la conținut, ceea ce nu va face Comisia INTA. Deci uh, vom fi, uh, Comisia IMCO, mă scuzați. Ați văzut deja ceea ce am propus. Astăzi voi depune două amendamente care nu modifică în mod brutal textul. Este vorba de un considerent care numește câteva cifre în ceea ce privește serviciile și ponderea lor pentru PIB și ocupare și uh, cu privire la ceea ce acoperă la ora actuală directiva, ceea ce este din punct de vedere procentual mult mai puțin, pentru a arăta că există loc de extindere. Acestea sunt amendamentele pe care le voi uh, propune, după cum am spus, sunt deschis la extinderi, uh, adăugiri, însă trebuie să ne uh, concentrăm asupra faptului că Comisia competentă pe fond se referă la procedură și nu la conținut. Uh, prea bine, chiar dacă înțeleg că există probleme de, con, de fond vis-a-vis -vis de directiva privind serviciile. Doamna Turinen, acum. Mulțumesc, pe scurt. Pentru că nu cred că nu, avem dezacorduri pe, pe marginea acestui text. Un singur aspect la punctul 3. Aici cred că ar putea exista o controversă spuneți că unele servicii au fost excluse din directiva pentru servicii, având în vedere că sunt de o natură specifică și că ar putea fi nevoie de o legislație europeană sectorială. Verzii nu sunt pentru asta. Credem că este nevoie mai degrabă de clarificare uh, juridică în contextul serviciilor de interes general și al serviciilor sociale de interes general. De aceea solicităm o directivă cadru care să clarifice uh, și să definească în mod clar aceste aspecte pentru a avea așadar o certitudine juridică la nivel european, astfel încât noi nu vedem uh, legislația sectorială europeană ca uh, ceva pozitiv. Este vorba de servicii cum este îngrijirea copiilor, grădinițele și așa mai departe. Am putea discuta acest punct, vom depune unele amendamente. Știu că este un punct controversat în acest uh, Parlament, dar sper să putem găsi un bun text asupra căruia să cădem de acord. Mulțumesc! Mulțumesc! Perfect. Domnul Kreutzmann acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să îi mulțumesc domnului Engel pentru uh, avizul său foarte reușit. Dumnealui face referire la faptul că cele două bariere uh, în calea pieței unice trebuie să fie depășite. Dar mai este mult de făcut și statisticile arată asta. Mai mult de două treimi din PIB și ocupare în Uniunea Europeană sunt pentru servicii, iar acestea sunt numai 20% din comerțul uh, din interiorul Uniunii Europene. IMM-urile care merg și uh, într-un alt stat membru sunt afectate de cerințe neadecvate. 8% din IMM-urile uh, din Europa sunt active în alte state membre. Drept urmare, productivitatea, creșterea productivității la acestea este mai mică. Comunicarea comisiei a menționat uh, obstacolele uh, care sunt în continuare valabile. Uh, participațiile de capital, uh, statutul juridic și așa mai departe. Coerența este esențială pentru funcționarea pieței unice dar trebuie luate în considerare și celelalte acte normative ale Uniunii Europene. Trebuie luate în considerare directiva pentru detașare, dar și uh, portabilitatea drepturilor de pensie uh, și luate în considerare așadar aceste aspecte. Uh, orientările pentru aplicarea națională și uh, me mecanismele de aplanare a conflictelor Uh, trebuie și ele luate în considerare. Statele membre joacă un rol important. Prevederile orizontale nu sunt suficiente, trebuie modificate și unele prevederi verticale. Dacă statele membre după 2 ani nu își respectă obligațiile de transpunere, Comisia nu ar trebui să uh, ar trebui să se intenteze imediat acțiuni de încălcare a tratatelor. Doamna Kinga Gantz. Da, aș dori și eu să menționez faptul că este vorba de o comunicare foarte importantă. Este ceva mai degrabă orientat pe proces, fiind prima evaluare reciprocă. Se vorbește mai mult de transpunere și de parțial implementare a directivei privind serviciile. Este primul raport și cred că va fi și mai important să vedem mai încolo uh, în 2011-2012, care va fi evaluarea economică a acestei directive și verificările din punct de vedere al performanței din perspectiva consumatorilor și ai furnizorilor de servicii. Evaluarea nu este așadar completă, dar cred că trebuie să luăm în considerare aceste aspecte. De asemenea, cred că ar trebui să mergem puțin și înspre conținut, să avem o perspectivă mai largă să nu vorbim numai despre directiva privind serviciile, ci și uh, despre celelalte directi, uh, dimens, dimensiuni ale politicilor uh, pieței muncii, uh, drepturile de pensie și așa mai departe. Vom avea și noi unele amendamente, uh, fără mari modificări însă. Vă mulțumesc! Ok. Ehm, la Comisia n Comisia nu solicită să intervină, nu mai văd nici altă cerere de cuvânt, deci dau din nou cuvântul raportorului. Euh, Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru acest uh, al doilea tur de intervenții. În ceea ce mă privește, nu am uh, dezacorduri cu niciunul dintre intervenienți. Vreau să-i spun însă, doamne Turnen, că da, sunt de acord că formularea Sectoral EU Legislation nu este probabil cea mai bună pe care am fi putut-o găsi și sunt deschis la amendamente care ar putea să remedieze această imperfecțiune. Motivul pentru care nu am menționat serviciile de interes general în respectiv uh, domeniul serviciilor sociale se uh, leagă mai ales la dimensiuni, de dimensiunea textului și la uh, delimitările pe care le avem în acest sens. Acest lucru nu înseamnă că nu consider că și acest aspect are un loc în textul nostru și voi susține amendamentele depuse în acest sens. Uh, în ceea ce privește pe domnul Kreutzmann și doamna Gânț, nu am nimic de adăugat decât că probabil sunt de acord cu uh, linia pe care tocmai ne-au prezentat-o și vor regăsi fără îndoială un acord larg uh, la contribuția dumneavoastră sub formă de amendamente. Mulțumesc, spune președinta. Și pentru că Am dezbătut deja uh, proiectul nostru de aviz. Avem un termen de amendamente rest destul de scurt, până marțea viitoare la ora 12, 19 iulie, pentru a putea dezbate în 8 și am vota în 12 septembrie. Am încheiat uh, ședința de dimineață, ne revedem la ora 15 pentru ultima ședință înainte de vacanță, pe mai târziu.